Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Ich werde auf Deutsch sprechen. Voi vorbi germană. Sehr geehrte Kolleginnen Stimați colegi din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale și stimați participanți la atelierul nostru, este o onoare să vă urez bun venit la cea de-a doua parte a seminarului nostru. E vorba de cum putem ușura viața familiilor în Uniunea Europeană. Vom începe cu tema protecției drepturilor copiilor și părinților. Tot mai mulți cetățeni ai Uniunii Europene se deplasează în alte state membre la studii sau din alte motive. Și cu, aceste, cu această plecare, de multe ori uh, se, acești cetățeni se statornicesc în statele de destinație. De multe ori însă aceasta duce și la separări familiale și atunci când sunt implicați și copii, acest lucru duce la dificultăți majore în ceea ce privește custodia acestora și punerea în aplicare a dreptului la vizită. În cazurile cele mai complicate se poate ajunge și la răpirea minorului de către unul din părinți. Aceste răpiri devin o problemă din ce în ce mai mare, de pe urma cărora au de suferit atât copiii cât și copiii. În acest domeniu, însă, la nivelul Uniunii Europene, am făcut deja progrese importante, s-au elaborat strategii precum uh, Carta Drepturilor Fundamentale, care este un instrument obligatoriu și în care sunt statuate și drepturile copilului. În articolul 24, de exemplu, se statuează că un copil are dreptul la relații periodice cu ambii părinți în același lucru fiind valabil și în ceea ce privește litigiile Uh, în domeniul uh, familial. Acest drept al copilului statuează faptul că acesta are dreptul la relații cu ambele cu ambii părinți și se pune accentul și pe exercitarea dreptului uh, la vizitare în cazul separărilor transfrontaliere. În plus, uh, regulamentul uh, din le legislația europeană protejează drepturile copilului și atunci când este vorba de răpiri. Protecția dreptului copiilor este una din principalele misiuni ale Parlamentului European. De aceea am creat uh, oficiul unui mediator de care răspunde vicepreședinta Parlamentului European, doamna Roberta Angelilli. Obiectivul este de a găsi o soluție amiabilă între părinți, importante în primul rând fiind de drepturile copilului. Anterior, în 2008, Parlamentul European a făcut uh, într-o rezoluție propuneri concrete pentru evitarea răpirii copiilor, ca răspuns la un document al Comisiei legat de drepturile copiilor. De curând, Comisia pentru Petiții a dat în uh, studiu un, a dat în lucru un uh, studiu comparativ cu privire la exercitarea drepturilor părintești. Noi toți am primit uh, diferite adrese din partea părinților care sunt nemulțumiți pentru că nu reușesc să își apere drepturile în uh, justiția națională. În acest studiu Uh, ni se atrage atenția asupra lecunel, lacunelor legislative existente. Totuși, în acest domeniu s-au făcut multe progrese, însă este nevoie de eforturi suplimentare pentru a umple aceste lacune și pentru a adapta sistemul nostru juridic la noua situație sau constelație familială. Mă refer aici la numărul crescând de perechi cu probleme de fertilitate care decid să adopte un copil din altă țară sau încheie contracte pentru cu mame purtătoare. Aici intervin probleme când este vorba de recunoașterea uh, calității de părinte într-un alt stat membru, ducând până acolo încât uh, le este imposibil să-și înregistreze copiii la școală. Pe de altă parte, anumite documente nu sunt recunoscute automat în alte state membre de aceea ne revine uh, nouă misiunea de a crea certitudine juridică pentru aceste familii. S-a uh, dat în lucru de asemenea de către administrația Parlamentului un uh, studiu cu privire la adopțiile internaționale. Permiteți-mi să mă refer concret la contractele pentru mame purtătoare. Evoluțiile recente din domeniul medical au uh, făcut ca aceste perechi să <clears throat> beneficieze de mult mai multe opțiuni în momentul de față. Însă acestea se leagă și de probleme juridice, cum ar fi recunoașterea uh, paternității sau maternității și cetățenia copilului. Misiunea noastră este să acceptăm această provocare și să ne gândim ce măsuri putem lua pentru a îndepărta obstacolele articolele legislative rămase în legislația europeană. Permiteți-mi să, alut, să o salut pe doamna Sonia Beck din partea Belgiei. De asemenea și pe doamna Roberta Angelili, vicepreședinte a, a Parlamentului European, care va deschide dezbaterea. Bun venit și vorbitorilor noștri și v-aș ruga în acest context să uh, vă respectați timpul de vorbire pentru a avea în final și timpul necesar dezbaterilor. Mi s-a spus să, uh, să fiu foarte severă cu timpul de vorbire. Trecem acum la prima temă și anume situația actuală în ceea ce privește aplicarea regulamentului Bruxelles 2, în special în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a deciziilor uh, instanțelor în ceea ce privește drepturile copiilor. Din partea Institutului Elvețian de uh, Drept Comparat din Lausanne are uh, acum cuvântul Gianpaolo Romano. La Mulțumesc, domnule președinte, stimați Deputați, Institutul de Drept Comparat pe care îl reprezint a fost mandatat de către Parlamentul European pentru a întocmi un studiu cu privire la răspunderea parentală și dreptul la vizită, precum și custodia copiilor în cazul de separare transfrontalieră. Acest studiu a fost terminat în aprilie și este disponibil pe site-ul Parlamentului. Vrem să mulțumim de aceea departamentul tematic care a organizat de altfel și această reuniune și, și această dezbatere, care a fost întotdeauna interlocutorul nostru pe pe parcursul acestor discuții. Această discuție a dus însă și la progrese concrete în acest domeniu și a dus și la recomandări concrete pentru evoluțiile viitoare inovare în această materie. Aș dori de asemenea să vă transmit și dumneavoastră unele din rezultatele acestei închete. Este evident în primul rând că regulamentul Bruxelles 2 bis a însemnat un pas înainte important, mai ales uh, pentru simplificarea vieții cetățenilor, așa cum se numește și acest fragment. Trebuie să ne amintim care a fost scopul principal, stabilirea competenței uh, juridice și uh, principiul um, competenței uh, jurisdicției uh, locuinței copilului, precum uh, s-a hotărât în 9 aprilie 2009. Aceasta este locația care este definită prin integrarea socială sau familială a copilului într-un anumit loc și care este s-a concretizat așadar ca, sub definiția de reședință obișnuită în jurisprudența curții. Se poate vorbi de uh, un mecanism de transfer uh, interjudiciar de competență și jurisdicțiile franceze și germane, de exemplu, ne-au arătat că acest transfer este solicitat de către o parte uh, de multe ori, chiar dacă nu este acordat atât de des de către judecători. De asemenea, există anumite condiții care trebuie îndeplinite, jurisprudența națională făcând însă, fiind însă obiectul mai multor derogări, mai ales atunci când judecătorul național uh, hotărăște să um, aplice jurisprudența de la Katowice din Polonia din 2008. Utilitatea acestei derogări este încă discutată. Nu există nicio procedură um, acreditată pentru aceste derogări, însă există foarte multe motive de refuz, um, printre care și imposibilitatea executării acestei decizii, dar Uh, faimosul regulament 44 este important în acest sens. Acesta ajută la combaterea răpirilor și este aspectul cel mai important și anume um, clarifică conflictul uh, între deciziile luate de către statul de reședință și statul care a hotărât uh, întoarcerea copilului. Așadar, când există o astfel de contradicție. Um, decizia conform regulamentului 44 are, are domenii, ca domeniu de aplicabilitate toată Uniunea Europeană, cum au arătat-o și câteva cazuri importante. De asemenea, dreptul de vizită se bucură de asemenea de, aplica, de uh, aplicabilitate în Uniunea Europeană în general. În ceea ce privește jurisprudența națională și jurisprudența Curții Just, de Justiție, uh, în urma aplicării regulamentului Bruxelles 2 bis, putem spune că bilanțul este destul de pozitiv, existând totuși câteva dificultăți uh, pe care Curtea de Justiție nu poate să le rezolve. Există, de fapt, opt decizii până acum care sunt promițătoare pentru ca lucrurile să se schimbe. Sistemul de protecție a drepturilor parentale poate fi îmbunătățit în patru aspecte. Bineînțeles că trebuie însă să le luăm cu precauție. În primul rând, recunoașterea. Trebuie să co- constatăm că, fiind dat că este vorba de custodia a copiilor, motivele de refuz al acestei, al recunoașterii sunt încă foarte diverse. Articolul 23 al regulamentului motivează prin șapte posibilități acest refuz. De fapt, cazurile de refuz al recunoașterii pot să fie considerate foarte noi, de exemplu, un, o decizie a curții din Schleswig-Holstein care a refuzat acceptarea unui, unei decizii a tribunalului din Milano care nu, ar, uh, nu au dat ascultare părerii copilului și nu, au, nu a venit copilul să-și prezinte opinia. De asemenea, ar fi important să hotărâm, să, să ținem cont de faptul că decizia care nu a fost recunoscută uh, aduce cu sine un conflict ulterior, un conflict care duce la, la litisprudență și din partea um, și în, în astfel de cazuri. Trebuie spus însă că astfel de decizii se opun, de fapt, construirii unui spațiu de libertate și de justiție, mai ales când este vorba de atribuirea unui copil tatălui uh, um, său, fără ca acesta să știe, fără să poată decide ce Uh, se întâmplă cu el, știind că, de fapt, acel părinte care are custodia poate decide, bineînțeles, și despre școlarizarea și despre îngrijirea medicală a copilului respectiv, ceea ce câteodată contravine drepturilor omului dreptul și dreptului de acces la justiție. Deci dreptul de a cere o decizie și nu mai multe decizii care să se afle în contradicție una față de cealaltă. Însă acest regulament uh, este destul de complex, dar nu este suficient, se pare. Poate că două mecanisme suplimentare sunt importante în acest context. Așa cum s-a spus uh, doamna, cum a spus doamna Reding în această dimineață, am putea să ne gândim la înlocuirea mecanismului de recunoaștere la toate deciziile care se iau uh, cu privire la responsabilitatea parentală. Această decizie este cea mai important um, instrument în uh, problema dreptului la vizită și putem, de asemenea, să avem un dubiu cu privire la acest mecanism dublu, mecanism uh, care, de fapt, este format din două părți. Pe de o parte, custodia și, pe de altă parte, dreptul la vizită. Acesta se numește regim unificat de circulație, care nu este prevăzut neapărat în regulamentul Bruxelles 2. Am putea apoi să ne gândim și la posibilitatea de a întocmirea unui sistem de rezolvare a conflictelor. De exemplu, am putea să ne gândim că un, uh, un astfel de conflict, atunci când apare, să fie supus unei camere specifice al Camerei de Justi- a Curții de Justiție, așa cum se întâmplă în Franța cu un, cod, cu un articol special din codul civil care 618 care prevede acest lucru. Apoi, în legătură cu atribuirea autorității parentale, trebuie spus că dificultatea cea mai importantă pe care o aduc cu sine situațiile transfrontaliere este că părinții se află în două țări diferite, însă copilul are contacte cu ambii părinți, iar competența de tranșare a astfel de conflicte nu poate să revină decât judecătorului dintr-o singură țară, iar judecătorii naționali nu sunt ar, nu sunt pregătiți pentru a putea avea o părere, să spunem, de o privire de ansamblu asupra acestor probleme, pentru că perspectiva lor, lor este subiectivă. Este foarte dificil, de exemplu, să evităm ca, de exemplu, într-un conflict italo-german, pentru a reveni la cazul Colombo, care a, despre care s-a scris foarte mult, uh, să se țină cont neapărat de uh, interesul copilului, fiind dat că judecătorul respectiv este subiectiv față de statul pe care îl servește. Judecătorul care își are sediul în uh, care lucrează în statul de reședință al copilului are așadar o prioritate oarecum, trebuie însă să se dea șansa unei analize obiective care să țină cont mai ales de interesul copilului, astfel încât uh, judecătorul uh, celălalt să poate să țină cont de motivele care s-au uh, folosit. De exemplu, decizia să fie oarecum în acest caz, de exemplu, italo-germană, adică să prime, se primească și materiale din partea judecătorului german, să spunem în cazul acela sau din partea judecătorului italian. Deci ar trebui să folosim mai bine aici rețeaua de eh, interconectare judiciară europeană. Însă regulamentul eh, prevede însă un dialog eh, interjudiciar deja și ne-am gândit aici la articolul 15 de trimitere la o jurisdicție mai competentă pentru a, stabi, a um, rezolva cazul. Am ajuns la sfârșitul timpului care mi-a fost atribuit, am vorbit foarte mult de dreptul aplicabil divorțului și despre responsabilitatea parentală. Este clar că există o diferență clară între legislațiile naționale, diferențe mari în care se aplică în cazul, de exemplu, cuplurilor necăsătorite, între dreptul francez și dreptul german. În dreptul german, mama uh, are custodia exclusivă, același lucru se aplică și la dreptul irlandez. Vă amintesc de decizia din 5 octombrie 2010 dată de Curtea de Justiție în acest sens. Iar uh, în legătură cu responsabilitatea parentală, mai avem uh, o convenție din 99, convenția de la Haga, care prevede ca să se aplice propriul drept în prioritate, dar uh, acordarea sarcinii de responsabilității părintelui trebuie să fie întotdeauna încadrată într-un proces foarte strâns și Întotdeauna interesul copilului trebuie să stea în centrul atenției. În cazul franco-german, părinții ar putea de la început, de la nașterea copilului, să se pună de acord că vor trata uh, problemele după dreptul național francez, care, de exemplu, este un drept mai flexibil. Iată, cam atâtea au fost concluziile studiului pe care le-am, l-am efectuat noi la Institutul nostru de Drept Comparat. Mulțumesc foarte mult pentru rezultatul acestor studii. Într-adevăr, pe total este o bilanț, un bilanț pozitiv, chiar de, dacă Curtea Europeană de Justiție nu a reușit întotdeauna să dea uh, soluție favorabilă pentru noi. Într-adevăr, germani este într-adevăr o familiar faptul că mama să aibă dreptul de custodie exclusiv. Acum aș dori să salut însă un grup de vizitatori din, din unui coleg din Comisia Jurii. Bine ați venit la workshopul nostru și voi trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este exercitarea dreptului de vizită transfrontalier și doamna Gabriela Toma Tvarohva, care este președintele uh, curții mm, din Viena, ne va, da, uh, ne va face această prezentare. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru posibilitatea de a mă prezenta aici uh, enunțurile în fața unui public vorbitor de limbă germană. După aceste remarci introductive, aș dori să mă concentrez acum asupra aspectului punere în aplicare a drepturilor de vizitare și cum se poate garanta acesta în mod eficient. Dreptul la vizită este un domeniu foarte sensibil, el fiind expresia unui drept fundamental, conform articolului 8 în Constituția noastră. Acest drept este dificil de impus chiar și la nivelul statului național și duce la probleme și mai mari atunci când este vorba de aspecte transfrontaliere. Aspectul principal în cazul uh, acordurilor multilaterale se reflectă în uh, recunoașterea și punerea în aplicare a deciziilor naționale. De aceea, Uniunea Europeană uh, este nevoită să vină cu soluții comunitare și să pună astfel în umbră acordurile multilaterale. Obiectivul acestei legislații comunitare ar trebui să fie, pe lângă recunoașterea reciprocă a deciziilor și crearea unor instituții internaționale și mecanisme care să ofere o calitate de mediere uh, și soluționare a conflictelor pentru a facilita aceste uh, drepturi de vizitare și atunci când este vorba de situații transfrontaliere. Permiteți-mi pentru început să trec în revistă instrumentele juridice care ne stau la dispoziție în acest context. S-a vorbit deja de regulamentul Bruxelles 2 bis, recunoașterea procedurilor în ceea ce privește răspunderea parentală se referă în mod expres și la dreptul la vizită și oferă garanții speciale pentru acest drept un alt temei este și acordul cu privire la custodia copilului și, nu în ultimă instanță, și acordul care uh, vizează răpirea copiilor atunci când apar aspecte de acest gen. Atunci când avem de face cu astfel de cazuri internaționale, provocarea este în primul rând uh, aceea de a clarifica competența. Întrebarea ce instanță este competentă? Și aceasta este primordială, această decizie. Regulamentul Bruxelles 2 bis ales ca competența să fie a instanței care se află acolo unde este reședința obișnuită a copilului. Și atunci, când uh, minorul se deplasează în alt stat membru, această competență să se continue pentru minim trei luni. Scopul este ca acea instanță care a tratat uh, prima cazul respectiv să-și păstreze competența iar uh, părintele care are drept de vizitare să aibă posibilitatea să se adapteze sau să solicite o adaptare la noul context. Știți probabil că atunci când se refuză dreptul de a vizita copilul, respectivele instanțe rămân competente pentru încă un an. Un al treilea aspect. Este până la urmă vorba de crearea unui titlu care să fie recunoscut și aplicat și în celelalte țări. Astfel, prin regulamentul Bruxelles 2 b s-a creat un titlu care statuează dreptul de vizitare la nivel european astfel încât uh, o hotărâre a unei instanțe dintr-un stat membru uh, în măsura în care ea a fost dată în conformitate cu articolul 41, să fie direct aplicabilă în, alt, în celălalt stat membru. Și aici trebuie să îi dau dreptate antevorbitorului meu faptul că instanțele uneori au dificultăți în acceptarea acestei situații. Pentru că acest lucru presupune eliminarea dreptului de apel vis-a-vis -vis de instanța inițială. Procedura de punere în aplicare este la latitudinea statului uh, național în care se află copilul. Și uh, trebuie executată în toate cazurile, cu excepția cărora în care este periclitat binele copilului. Bazele acestei puneri în aplicare sunt reglementate în mod diferit în multe state membre și în multe state, ca și în Austria, nu există posibilitatea uh, forțării părintelui care are custodia de a garanta acces părintelui cu drept de vizitare. Avem și în acest sens diferite constelații cazurile despre care vorbim în ceea ce privește drepturile părintelui rămas în urmă în urma unei răpiri sau în ceea ce privește contactul minorului cu părintele care a efectuat răpirea după ce acesta a fost uh, redat în grija părintelui care are custodia. Și toate aceste cazuri semnalează niște probleme similare și anume în ceea ce privește dreptul de vizitare. Și anume faptul că acest drept de vizitare trebuie să se adapteze sau să fie adaptat și la modificările care țin de reședința minorului. Acest lucru însă este posibil doar prin decizii care să iau un regim uh, de urgență. Însă ne confruntăm și cu alte probleme, cum ar fi uh, susținerea financiară de care au nevoie anumit părinți. Și pe de altă parte, este nevoie și de o mediere internațională pentru a facilita aceste drepturi de vizitare și de a preveni întreruperea contactului și situațiile cele mai grave atunci când este vorba de răpirea minorilor. Situații în care după o astfel de răpire părinții rămân cu frica că acest lucru se poate întâmpla și pe viitor și de aceea refuză să lase copiii să vadă părintele care a efectuat trăpirea. În aceste situații s-ar putea facilita un fel de vizite sub supraveghere. Avem așadar, în ceea ce privește decizia inițială, competența statului uh, de reședință, dar în același timp și o competență a noului stat în cazul în care a avut loc o, o mutare. Un caz concret, uh, o familie din Austria și Italia, uh, caz tratat de Curtea Europeană de Justiție în 2002. Copiii minorului trăiesc în uh, îmi cer scuze, retific, în 2010 a fost tratată. Deci este o familie care trăiește în Italia. Mama este austriacă, dar reședința națion- comună este în Italia. După separare, părinții ne fiind căsătoriți, uh, mama decide să se întoarcă în Austria. Astfel, uh, practic, copilul este separat de tată. Și asta este și tema mea și întrebarea pe care vreau să o formulez, ce se poate face. În acest caz, a fost inițial o decizie a unei curți italiene prin care s-a statuat dreptul uh, de vizitare. Din păcate însă, acest drept de vizitare este parțial boicotat de către mamă. Și aici ajungem la cea de-a doua uh, problemă în ceea ce privește punerea în aplicare unor astfel de decizii care vizează drepturile de vizitare. Ce posibilități are așadar un părintele care trăiește în altă țară să își pună, să-și exercite acest drept de vizitare rapid și ușor? și pentru astfel de cazuri ar trebui să existe posibilitatea unei medieri internaționale rapide pentru a nu se deteriora și mai mult relația dintre părinte și copil. Asta pentru că instituțiile și organele uh, naționale nu sunt suficiente pentru astfel de spețe. În uh, cazul prezentat de mine, după ce după ce mama a refuzat să aducă copilul înapoi în uh, Italia, o instanță din Italia a ordonat readucerea copilului în Italia. Și după clarificarea chestiunii de către instanțele italiene în ceea ce privește custodia pe viitor a copilului, chestiunea va reveni din nou pe tapet în ceea ce privește drepturile de vizitare. Și anume, probabil, uh, situația inversă. Sper că sunteți de acord cu mine că păstrarea contactului cu celălalt părinte în situații transfrontaliere presupune probleme mai dificile decât în cazurile cu limitare națională. Recunoașterea și aplicarea drepturilor de vizitare ar trebui însă să aibă prioritate, așa cum s-a menționat deja în cuvintele introductive, și anume dreptul fundamental al copilului la o relație cu ambii părinți. Așadar, importante sunt mecanisme internaționale, sprijin financiar pentru cheltuieli de deplasare și elaborarea unor noi modalități de uh, vizite supravegheate. Acestea ar fi recomandările mele. Mulțumesc pentru aceste explicații vis-a-vis -vis de o temă foarte dificilă, care probabil nu va fi soluționată niciodată pe deplin un titlu european care să fie direct aplicabil este o, o chestiune foarte spinoasă, însă cu aceasta trecem la următorul nostru punct de pe ordinea de zi și anume răpirea copiilor, Convenția de la Haga și regulamentul Bruxelles 2 bis. Are cuvântul doamna Iuliane Hirsch. Vorbesc în numele domnului uh, Julian Duncan, care ne-a anunțat că nu poate participa. Regretă că nu poate fi prezent, de aceea voi vorbi în numele său. Mă refer la îndepărtarea ilegală a copiilor și uh, legăturile acestei chestiuni cu Convenția uh, aferentă. Există 82 de uh, state contractante la această uh, convenție care răpune deocamdată rămâne principalul instrument care reglementează problema copiilor uh, răpiți în statele membre. Sigur că funcționarea acestui uh, instrument a fost suplimentat și modificat de către regulamentul Bruxelles II. Aceasta reflectă gradul superior de integrare. Ideea a fost întâi de a consolida cooperarea, introducând niște termene mai stricte, precum și prin consolidarea poziției autorităților statelor de unde au fost răpiți copiii. Statele uh, părți la această convenție sunt tot mai multe și ultimul stat uh, aderent a fost Marocul, un stat din uh, lumea islamică, primul din zona Euromed care aderă la convenție. Mai există și alte state, cum ar fi Rusia, Singapore, Japonia, Corea de Sud și Filipine. Una dintre provocările majore în uh, problematica răpirii copiilor este găsirea unei uh, mai bune baze de cooperare cu statele din lumea islamică. Se cunoaște faptul că numărul repirilor din statele membre ale Uniunii Europene către Pakistan sau către alte state, uh, state din Golf um, sunt în creștere. Cooperarea în acest sens include și acorduri bilaterale, uh, folosirea medierii, așa cum s-a menționat deja astăzi, precum și eforturi de a uh, crea mai multă încredere uh, între statele membre în cauză. Există exemple de consolidare a încrederii, cum ar fi procesul Malta, inițiat prin conferința de la Haga acum 5 ani, pentru a promova un dialog între judecători și oficialii statelor membre care sunt parte la convenție, uh, precum și inițiativa Euromed, o inițiativă uh, sprijinită de Convenția de la Haga. Pe termen lung este important să asigurăm faptul că această cooperare îmbunătățită are o bază juridică solidă. Sigur că este important să explorăm și alternativele, cum ar fi medierea, și există în prezent o inițiativă a Convenției Haga care încurajează structurile de mediere în statele nemembre ale Convenției Din păcate, medierea fără cadru juridic nu este suficientă, existând pericolul, în aceste cazuri de răpire, ca părintele răpitor să aibă o poziție favorizată, iar părintele rămas singur uh, va trebui să negocieze drepturile de uh, vizitare. Trebuie să garantăm că aceste acorduri pot fi respectate în uh, cadrul diferitelor uh, cadre juridice și când nu există acorduri trebuie găsite soluții juridice. Cum putem promova o dezvoltare ulterioară în aceast, acest domeniu? În primul rând, continuând consolidarea, procesul de consolidare a încrederii prin procese precum cel de la Malta și uh, programul Euromit, acordând și posibilități sporite de interacțiuni între judecători și între oficialii diferitelor țări și aș face referire la două conferințe planificate de către conferința de la Haga în viitorul apropiat, unul în Maroc, în cooperare cu programul TIPEX european, în decembrie anul acesta și altul în Qatar în 2011. Sigur că conferința de la Haga con continuă procesul de consolidare a cooperării între state prin conferințe regionale. Și un al doilea punct important de menționat, privind promovarea evoluțiilor ulterioare, este necesitatea de a sublinia importanța valorilor comune. Acestea stau la baza proceselor de cooperare cele care consolidează respectul și încrederea. În aceste cazuri, copilul își păstrează dreptul fundamental de a-și păstra legăturile cu ambii părinți. UNCR, în articolul 11, menționează cooperarea între state pentru a uh, preveni uh, acapararea ilegală a copilului și uh, imposibilitatea accesului celuilalt părinte. Această convenție este, se confruntă și cu unele contestații și aș dori să menționez unele dintre acestea. Prima provocare, cum se poate asigura faptul că acest acest proces funcționează bine, apoi cum putem să le asigurăm, mai ales în cazuri de, de violență domestică, că excepțiile se aplică în mod corect și că înapoierea copilului se realizează în condiții de siguranță și pentru copil și pentru părintele însoțitor, în al treilea rând, cum se poate asigura consecvența internațională în aplicarea acestui instrument. Punctul 4. Cum se poate asigura comunicarea și cooperarea între autoritățile centrale ca aceasta să fie uh, rapidă și eficientă? Cum se poate asigura un acces uh, eficient la proceduri uh, în ceea ce privește accesul eficient la proceduri în țara unde a fost adus copilul, precum și în țara unde urmează să fie înapoiat. Punctul 6. Cum se poate încuraja conștientizarea privind uh, strategiile de prevenție? 7. Cum se poate îmbunătăți sprijinul pentru exercitarea drepturilor de contact transfrontalier pentru părinți. 8. Cum se poate asigura faptul că judecătorii din cele 82 de state contractante uh, sunt pregătiți pentru a face față acestor situații. Este vorba deci de instruirea judecătorilor. Există și posibilitatea de dezvoltare a încrederii reciproce pentru, și de a coopera pentru rezolvarea unor uh, cazuri. Și, în ultimul rând, dar poate că cel mai important este să se credează o uh, cultură de negociere pe această temă și cum se poate folosi medierea și alte abordări de soluționare similare în cazuri de răpire. Acestea sunt unele dintre provocările uh, Uh, cu care se confruntă Convenția iar uh, partenerii, uh, membrii Convenției, conferinței de la Haga, vor o, o elaborare a unui ghid de bune practici. Există asemenea ghiduri, cum ar fi uh, Uh, contactul transfrontalier și în scurt uh, timp mă voi referi și la mediere, iar o a doua măsură în sprijinul schimbului de informații, de exemplu prin baze de date, cum ar fi încadat, atunci când uh, prin prezentarea informațiilor juridice din diferite state. Această rețea deja cuprinde 15 judecători în prezent. Există ședințe periodice în acest sens. Următoarea este în iunie și o problemă foarte interesantă. Ne aflăm în etapa timpurie a unor dezbateri de suplimentare a convenției cu un protocol. Văd că nu mai am mult timp la dispoziție. Aveți la dispoziție materialul și voi spune doar că există două inițiative privind uh, bunele practici și închei spunând că această chestiune Uh, persistă. Uh, atunci când uh, problema ruperii legăturilor parentale rămâne una importantă, iar Convenția din 1980 continuă, conferința de la Haga, mă scuzați, continuă să depună eforturi pentru a asigura uh, rămânerea în vigoare a Convenției pentru a proteja copiii. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea noastră vorbitoare pe această temă este doamna Cristina Blacklois, juristă și membră a baroului uh, Marii Britanii și a Țării Galilor. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua, domnilor și domnilor! Spre deosebire de compatrioții mei, eu nu sunt un uh, cetățean tipic. Eu sunt Cristina Blacklur, sunt solicitor, avocat uh, în England și țara Galilor și sunt membru în, Baroul, în baroul avocaților și mă ocup de aceste probleme. Acest uh, for de care, pe care îl conduc are mai multe sute de solicitors Uh, ca membri și avem și un birou aici în Bruxelles pentru a ne asigura că profesia de avocat este bine reprezentată în instituțiile europene și pentru a garanta accesul cetățenilor la justiție și la drept. Aș vrea să mulțumesc uh, celor care au colaborat cu noi din Parlamentul European pentru pregătirea acestui document. Ați auzit din partea Julianei Hirsch uh, care este perspectiva Convenției de la Haga pe uh, răpirea copiilor. Eu mă voi uh, ocupa la, de, uh, de regulamentul Bruxelles 2B sau 2A și voi vorbi despre felul în care acesta se bazează pe regimul Convenției de la Haga. De asemenea, mă voi concentra pe jurisdicțiile din Anglia și din țara Galilor și cum rezolvăm noi cazurile de răpire și de asemenea voi vorbi despre viitor. Mai întâi vreau să dea o definiție a răpirii copilului. Există două forme de răpire. Pe de o parte, o îndepărtare ilegală sau deținere. Amândouă însă încalcă dreptul de um, custodie și dreptul um, statului în care copilul avea obi- uh, reședința obișnuită înainte de răpire. Ca în toate domeniile dreptului familiei, aceste cazuri sunt emoționale, sunt urgente și, de fapt, afectează nucleul vieții personale a oamenilor. De aceea, legislația în acest domeniu stabilește reguli pentru ca aceste cazuri să fie tratate rapid și pentru ca autoritățile centrale, așa cum sunt ele numite, să coopereze în, în diferitele state membre pentru a proteja cât mai repede drepturile copilului. Regulamentul Bruxelles 2A are ca scop uh, returnarea cât mai rapidă a copilului la reședința sa obișnuită și încurajează de asemenea o colaborare rapidă între autorități. Se prevede în acest regulament și un calendar foarte strict pentru cazurile de cumpănă. Se uh, concentrează de asemenea pe faptul că toate procedurile să, se, uh, să meargă pe cale rapidă și pe cale cele mai rapide existente în dreptul național și să țină cont de calendarul de șase luni, care este termenul maxim. Nevoia de a reacționa urgent a fost uh, evident și la nivelul Uniunii Europene când Curtea Europeană de Justiție a implementat o um, procedură de urgență care simplifică de fapt toate stagiile de, stadiile de procedură care de obicei uh, sunt aplicate în fața Curții de Justiție. Această procedură a fost folosită deja în cazuri de răpire a copilului și a fost uh, folosită deja foarte eficient. Acest regulament accelerează de asemenea și simplifică procedurile aferente acestei, acestui regulament și sunt re, recunoscute mutual imediat re, uh, prin recunoaștere reciprocă de către celelalte state membre, fără niciun proces de recunoaștere uh, suplimentar, acompaniate doar de un certificat de uh, recunoaștere. În general, când un copil este răpit într-un stat membru și este dus în alt stat membru, curtea în care copilul avea reședința obișnuită imediat înainte de răpire deci, statul de origine are în continuare competență până când copilul are reședință în alt stat al Uniunii Europene. Al doilea stat membru, deci cel uh, în care ajunge copilul, nu are competență juridică decât în anumite situații foarte speciale. Atunci când, de exemplu, copilul a dobândit reședința obișnuită în acel stat și când drepturile de custodie au fost reglate și când, uh, de fapt, au expirat, au, au uh, s-au uh, prescris drepturile de custodie în dreptul de ori, în țara de origine. De asemenea, și dacă copilul a, a avut reședința în acea țară de destinație mai mult de un an. Trebuie să spunem că reședința obișnuită este de fapt un factor definitoriu. Nu există însă nicio definiție în acest regulament și de aceea curțile naționale au în continuare competență. Inovarea regulamentului Bruxelles 2A pe lângă Convenția de la Haga este faptul că interesul cel mai clar al copilului este în centrul procedurilor în general. Aceasta implică faptul că Curtea de Justiție are dreptul să audieze copilul, iar procesul de audiere nu este prevăzut în regulament ca atare, ci este la îndemâna curților și tribunalelor naționale pentru a determina cum se vor desfășura. Câteva vorbe despre cum se desfășoară lucrurile în Anglia și uh, țara Galilor. Orice persoană care are legătură cu țara, cu copilul, este, uh, comite un act penal dacă nu cere acordul celuilalt părinte atunci când scoate copilul din țara respectivă autoritatea din uh, care este Lord, uh, Lord Chancellor la noi, care se ocupă de cazurile de răpire a, um, a copilului, așa numitul ICACU. Acesta este, uh, de fapt, jurisdicția centrală care se ocupă de, Engla, de Anglia și Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. Aceste trei au sisteme diferite și nici Convenția de la Haga și nici Bruxelles 2A nu poate fi, nu pot fi aplicate pentru a media între aceste jurisdicții. Totuși, aceste cazuri pot fi transferate de la o jurisdicție la alta și Scoția și Irlanda de Nord au și ele autorități centrale separate. Însă este foarte important să știm că nu se nu, serviciile ICACU nu sunt deloc uh, Uh, sunt gratuite. Așadar, dacă un copil a fost uh, răpit din Anglia sau în țara Galilor, părintele trebuie să depună cerere de returnare a copilului către respectivele autorități centrale din țara din care a fost, uh, în care a fost răpit. Acestea trimit la ICACUA cererea de returnare și dacă cazul corespunde condițiilor, atunci acesta este trimis mai departe unui solicitor, unui avocat special care este familiarizat cu astfel de cazuri pentru ca acesta să fie tratat uh, de către el. Sau sunt, uh, cazul este rezolvat în fața înălții curți de justiție și se uh, garantează faptul că acest caz să se rezolve cât de repede. Nu se pot uh, face amânări decât de 21 de zile în total. Așadar, curtea are de fapt controlul permanent asupra progresului acestui caz în general. Dacă situația se întâmplă pe dos, adică dacă un uh, copil este scos din Marea Britanie prin răpire, atunci cazul de asemenea este transferat la ICACU și aceștia ajută uh, cei care uh, depun, pe cei care depun cererile și uh, avocații în completarea formularelor pentru cererea de returnare a copilului. De asemenea, documentele sunt trimise împreună cu traducerile necesare dacă este, nece- dacă este nevoie către autoritatea centrală în țara în care copilul a fost răpit sau deținut. Se urmărește, bineînțeles, cazul apoi și autoritatea centrală din uh, statul care a făcut solicitarea oferă mai departe asistență statului în care a fost răpit și se încearcă o rezolvare cât mai rapidă. Deci, în concluzie, regulamentul Bruxelles 2A a oferit uh, o îmbunătățire considerabilă statelor membre din Uniunea Europeană printr-o completare a conferinței de la, a Convenției de la Haga. De fapt, în inovarea s-a obținut în felul în care s-a stabilit și s-a trasat calendarul, principiile care uh, au uh, guvernat această nouă convenție care țin cont de drepturile copilului și de binele copilului și prevederile care se țin de audierea copilului în fața curții. De asemenea, s-au micșorat uh, riscurile pentru refuzarea unui returnar și, în general, nu se poate refuza returnarea unui copil decât dacă persoana care a cerut returnarea nu, a nu a oferit o ocazia de a fi audiată. Însă, Curt, cazurile care au ajuns în fața Curții Europene de Justiție, așa cum uh, veți putea citi în documentul meu, ne arată că în continuare există multe probleme cu astfel de cazuri. Și aș dori să subliniez trei domenii în care astfel de probleme persistă și în care ar trebui să analizăm de ce regulamentul a fost, uh, nu a fost aplicat. În primul rând, o lipsă de a definiției a clare a reședinței obișnuite. 2 întrebarea cine are competența custodiei, cine are custodia, Există în această definiție și uh, tații necăsătoriți, pot fi considerați, și trei, în ceea ce privește determinarea jurisdicției competente, aș sugera să se facă anumite îmbunătățiri, mai ales uh, în ceea ce privește aceste trei aspecte. Dacă îmi permiteți, voi face doar o recomandare finală. Și aceasta este următoarea, așa nume, că trebuie oferit uh, formare profesională și conștientizare față de aceste noi practici pentru toți Um, avocații și pentru toți, toate persoanele implicate pentru ca acest regulament să fie aplicat cât de repede. Eu aș sugera de asemenea ca aceste probleme să fie tratate și în cadrul cooperării judiciare și cu fondurile de la Uniunea Europeană care sunt destinate acestui scop. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru ideile pe care ne le-ați dat despre situația din țara dumneavoastră și în ceea ce privește reședința obișnuită, cred că aceasta este o problemă pe care uh, am uh, constatat-o în mai multe proiecte de regulament, nu putem să ne punem de acord pe o definiție și de aceea, de multe ori, aceasta rămâne deschisă și rămâne la competența statelor membre. Deci acum, acum la următorul punct, care este protecția copiilor în procedurile legale și anume audierea copilului în fața Curții de Justiție. Ne va vorbi despre aceasta doamna Mia Reicher-Schörkren, sper că pronunț corect, este avocată și membru în, membru în uh, baroul suedez. Uh, Vă mulțumesc. Și, la fel ca antevorbitoarea, și eu sunt un jurist practicant din Suedia și mi s-a solicitat să analizez uh, chestiunea protecției copiilor în uh, procedurile dintre statele membre. Câteva cuvinte despre Convenția Europeană privind exercitarea drepturilor copiilor asupra căreia s-a convenit în 1996 s-a convenit ca in, in, cele mai bune inter, principalele interese ale copiilor să fie protejate. Și rolul parental în promovarea și protejarea Uh, intereselor copiilor. De asemenea, statelor membre li s-a cerut să ajute în promovarea uh, și protejarea acestor drepturi. S-a încercat ajungerea la un uh, acord înaintea inițierii procedurilor în instanță. Antevorbitorii s-au referit la mediere. Pot menționa faptul că în Suedia există un, institu o instituție privind Uh, pentru um, familiile care urmează să uh, deruleze dispute în instanță. Bruxelles 2 bis extinde uh, prevederile Bruxelles 2 la toate categoriile de copii care sunt implicați în proceduri în funcție de dorințele copiilor. Aceasta a fost o modificare majoră față de Bruxelles 2. Observând legislațiile diferitelor state membre, am, observ, am văzut că se audiază uh, copiii și se protejează drepturile acestora. Însă, există diferențe substanțiale între prevederile referitoare la modul în care se realizează acest lucru. S-au făcut modificări, mai ales în ceea ce privește modul de implicare a copiilor în procedurile judiciare, de asemenea în modul în care sunt reprezentați copiii și modul în care se iau în considerare părerile acestora. Dar și în acest caz mai sunt multe de făcut. Cele mai multe state membre posedă instrumente care să uh, protejeze copiii, dar există diferite moduri de a proteja aceste drepturi. Diferențele fiind atât de mari încât acestea merită o examinare mai atentă. E nevoie de orientări mai specifice privind modul de protejare a drepturilor copiilor în procedurile din instanțe și trebuie găsite niște instrumente mai similare în statele membre în ceea ce privește audierea copiilor. În unele state membre, copiii pot fi audiați ca martori, atât în cazurile uh, penale cât și uh, civile. În alte state, instanțele sunt foarte uh, reticente în ceea ce privește audierea copiilor. Unele, în unele uh, cazuri, uh, Uh, pot fi audiați doar la anumite vârste, în alte țări deloc. Copiii pot fi părți la proceduri civile când este vorba de propriile lor drepturi, cum ar fi uh, custodia sau uh, răpirea. Și desigur că în aceste cazuri trebuie ținut cont de părerea lor. Cum se, cum se aplică însă acest drept diferă de la stat la stat. Mai există o chestiune care merită mai multă atenție. Există, cum s-a spus, mai multe moduri de audiere a copiilor. Se poate face prin părinți, prin uh, experți sau prin lucrători sociali. Aceștia sunt de cele mai multe ori uh, numiți de către servicii sociale, iar calitatea acestor raportori nu este aceeași întotdeauna dar cu siguranță sunt de o importanță capitală. Se poate audia în numele copilului un uh, psiholog sau alți uh, experți. În unele state, judecătorul audiază copilul fie singur, fie împreună cu un expert sau un psiholog. Uneori, uh, copiii de vârste mici pot fi audiați. Există exemple de copii audiați care nu aveau mai mult de 6-8 ani. Foarte rar este reprezentat separat un copil. Un alt aspect care uh, merită analizat mai atent. Când se audiază un uh, copil uh, conform uh, Bruxelles 2 bis, de obicei părinții sau un specialist în copii se pronunță în numele copilului. Cele mai multe state membre uh, consideră drepturile copiilor și protecția acestor drepturi, uh, le consideră uh, importante. Există chiar intenția de a ține un referendum privind drepturile copiilor în ceea ce privește custodia, accesul la proceduri și așa mai departe. Există uh, o părere comună că e nevoie de un mai bun, de un mai bun echilibru între, drept, între drepturile copiilor și uh, drepturile familiale. În unele legislații există um, unele observații doar, dar uh, în curând se poate ca această convenție să fie parte integrantă din uh, legislația suedeză. După cum am mai spus, fiecare stat membru acord copilului dreptul legal de a se pronunța în cadrul procedurilor judiciare, dar, din nou, modul în care se realizează acest lucru diferă. Deci, în realitate, dreptul de exprimare nu se exercită deloc. De exemplu, există un studiu englez conform căruia aproape trei sferturi dintre profesioniști au considerat că nu trebuie consultată părerea copilului. Un studiu german a relevat faptul că 88% dintre judecători nici nu i-ar implica pe copii într-un în proces dacă nu s-ar cere acest lucru. Și în Suedia uh, copiii nu sunt uh, deloc audiați în măsura în care ar trebui. Cele mai multe state au acordat copiilor dreptul de reprezentare, dar în realitate doar în 1,6% din cazurile germane și doar în uh, cauzele britanice. În realitate, metodele de a asigura acest drept al copiilor trebuie analizate mai atent. Eu aș sugera să analizăm mai atent instrumentul de audiere a copiilor. Avem nevoie de orientări care să ne spună cum trebuie să decurgă această audiere a copiilor și să mai menționat chestiunea mediatorilor. Aceștia sunt necesari, dar și uh, persoanele sau raportorii implicați au nevoie de pregătire și de orientări. Altfel apar prea multe diferențe între statele membre și în, între modurile de tratare a copiilor. Am analizat și unele definiții Alți vorbitori au menționat deja nevoia unor definiții specifice, cum ar fi definiția pentru custodie, pentru responsabilitate parentale, pentru reședință obișnuită. Am vorbit pe această temă, dar cred că diferitele țări înțeleg lucruri diferite prin acești termeni. De aceea este nevoie de definiții. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc! Eu cred că este o bună propunere de a prezenta un model pentru statele membre în ceea ce privește modul de audiere a copiilor. Și cu acestea trecem la următoarea temă și anume recunoașterea responsabilităților părintești și anume drepturile părinților biologici versus drept drepturile tutorilor, tutorilor legali și vom vorbi concret și despre contracte cu mame purtător. Un caz concret ne va prezenta doamna Velina Todorova, profesor asociat în cadrul Academiei de Științe din Bulgaria, Sofia. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Prezentarea mea este destinată prezentării uh, situației juridice în ceea ce privește <clears throat> mamele surogat și pro- voi face propuneri pentru abordarea acestor chestiuni. Fără îndoială, evoluțiile din domeniul medical, libera circulației și recunoașterea drepturilor copilului au uh, pus o provocare noțiunilor existente până în prezent. Până acum se considera că uh, baza relațiilor dintre părinți și copii se bazează pe uh, genetica. Însă acum, conform uh, Convenției de la Geneva, este importantă în aceeași măsură și intenția de a fi părinte. Tehnologiile de astăzi fac să fie posibilă nașterea unor copii fără legături genetice cu părinții și uneori <clears throat> bazate pe niște contracte înțelegeri între adulți cunoscute sub denumirea de uh, contracte <clears throat> de mamă surogată. Lucru care a dat naștere la multe dezbateri uh, filozofice de-a dreptul. Mama surogat este o persoană care poartă un copil în um, pântecele sale cu intenția ca după naștere să fie încredințată altor părinți. Problemele juridice ale acest, legate de această practică sunt numeroase. Cum să se stabilească uh, maternitatea și respectiv paternitatea, cum să se reglementeze practicile medicale, și cum să se reglementeze drepturile părților în aceste contracte cu mame surogat, mame purtătoare. Drepturile copilului sunt uh, de asemenea cele mai importante. Caracterul transfrontalier uh, vine cu o provocare și mai mare în ceea ce privește uh, starea civilă a respectivului copil. Statele membre au găsit o soluție diferită. Doar în uh, Marea Britanie și în Grecia se recunoaște această practică, deși se aplică principii diferite. Șapte state membre uh, recunosc această practică, deși nu au legislație corespunzătoare. și uh, caracterul restrictiv din alte state membre fac această practică să fie deplasată spre alte state membre, ceea ce uh, amplifică caracterul internațional. Studiile uh, arată că calitatea de părinte nu este o consecință imediată a contractului cu mama purtătoare. Ceea ce înseamnă că acest contract de surogat, să-i spunem, nu este uh, exigibil, consecința fiind că mama purtătoare, care în orice stat membru, cu excepția Greciei, ar fi considerată mama legală pe baza nașterii copilului, nu poate fi ținută în baza niciunei obligații contractuale de a renunța la copil și ea trebuie sau va avea întotdeauna decizia finală de a uh, da sau nu uh, copilul în grija mm, părinților de destinație, să le spun așa. Așadar, problema este ca instanțele trebuie să decidă astfel uh, paternitatea și maternitatea. Și există proceduri diferite în diferitele uh, state membre. Și în majoritatea statelor membre se recurge la procedura de adopție. Doar în Grecia se e, se uh, elaborează un uh, certificat anterior nașterii în care se reflectă intenția mamei purtătoare. Statele membre sunt de acord că această practică trebuie legiferată și să nu fie lăsată la, în voia practicilor comerciale. Aceasta presupune și implicarea uh, um, autorităților de protecție a copilului. De aceea, uh, în mare parte, această, această practică a mamelor purtătoare este foarte similară cu adopțiile, însă până acum nu a făcut uh, subiectul studiilor și cercetărilor doar de ceva timp încoace s-au început de mers în acest sens și urmează să fie finalizat un studiu în 2012. Se accentuează însă nevoia de a legifera datorită implicațiilor asupra părinților și copiilor implicați. În documentul meu evidențiez principalele probleme apărute în um, cazurile pe care le-am tratat de um, contracte cu mamă purtătoare în uh, Marea Britanie, Grecia și așa mai departe, la fel în uh, India, Ucraina și Statele Unite. În uh, Marea Britanie nu s-a recunoscut certificatul de naștere din Ucraina pentru că acest lucru a fost împotriva legislației naționale, pentru că o abordare similară în, am găsit în, uh, într-un caz care implica Spania și Olanda. Doar în Franța instanța se concentrează asupra acestei declarații anterioare nașterii. Fiecare dintre aceste jurisdicții, atunci când este vorba de problema acestor mame purtătoare, au arătat că există probleme în ceea ce privește recunoașterea certificatului de naștere. În toate cazurile, însă, până la urmă, uh, numele părinților contractanți a apărut pe certificatul de naștere, pentru că este ilegal ca mama purtătoare să apară pe certificatul de naștere. Permiteți-mi acum să citez un uh, judecător britanic, pentru că în cazurile în care aceste prevederea au intrat în conflict, copilul până la urmă a rămas fără uh, părinți la, în voia, la voia întâmplării, să spunem așa. De aceea este nevoie să facem demersuri în acest sens. Calitatea de părinte, ca, urma, ca urmare a acestei relații contractuale, a fost recunoscută de Asociația Internațională în ceea ce privește dreptul familiei. Însă, până acum, dreptul internațional nu conține prevederi specifice. Datorită diversității de abordări în ceea ce privește acest aspect, de la interzicerea totală până la recunoașterea absolută, trebuie să facem un de mers aici pentru a găsi măcar la nivel european o soluție. De, de aceea ar trebui să stabilim uh, la uh, nivel european principiile de recunoaștere care au fost recunoscute în anumite domenii ale legislației familiale. Așadar, două puncte trebuie însă menționate. Regulamentul Bruxelles 2 bis nu este însă un instrument important pentru contestarea uh, dreptului la uh, dreptul de părinte, însă trebuie să știm că și certificatele de naștere uh, au, uh, au joacă un rol foarte important. Însă această procedura de pe tem, surogatelor este într-adevăr însă o procedură extrem de dificilă, mai ales în ceea ce privește definirea sa și în acest context o altă soluție ar putea să fie eforturile concertate care s-ar putea face la nivelul Uniunii Europene și la nivelul conferinței de la Haga pentru dreptul privat internațional și anume pentru a folosi și toate experiențele personale în acest sens. În al doilea rând, s-ar putea elabora o convenție internațională pe mai multe teme a acestor uh, situații cu mamă surogat și pentru ca convenție să poată într-adevăr să reunească în fine toate aceste aspecte. Astfel, pentru binele copilului s-ar putea garanta mai multă previzibilitate și pentru, paren- pentru părinți s-ar putea evita mai multe litigii și probleme cum ar fi vânzarea bebelușilor sau exploatarea femeilor. Mulțumesc! Ja, ich danke auch. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, noi, uh, juriștii, suntem oarecum în urma evoluțiilor. Nu dorim ca bebelușii să fie apatrizi și nici nu dorim ca uh, Uh, părinții sau mamele mai ales să aibă de suportat atâtea aceste probleme. Ajungem acum la o următoarea temă, care este situația internațională a adopțiilor, care este situația în statele membre. Există nevoia unui uh, certificat comun de adopție, avem nevoie de o politică de adopție europeană. Aici Parlamentul European a, dat, a mandatat un studiu, uh, un institut cu, pentru a face un studiu și doamna Rafaela Preliasco este jurist și management, manager de proiect la Institutul pentru promovarea implementării drepturilor copiilor și a întocmit acest studiu pentru Parlamentul European și va lua cuvântul acum pentru a ne prezenta studiul. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că mi-ați dat ocazia să realizez în primul rând acest studiu și să-l prezint aici la această întâlnire importantă. Scopul principal al acestui studiu, al cercetării respective, este propunerea unei analize comparate a diferențelor în sistemele naționale de adopție internațională cu scopul de a crea o bază de date cu informații updatate pentru ca să se poată evalua mai bine situația actuală, ținând cont de impactul pe care astfel de politici îl pot avea în general în diferitele state membre ale Uniunii Europene, bazându-ne pe eh, informațiile din cercetare și pe informațiile pe tema protecției eh, copilului pe care le avem de partea cealaltă. Mă voi concentra mai ales pe aspecte jurisdicționale. În primul rând, um, analizele la nivel național s-au întocmit uh, cu scopuri precise și anume de a găsi elemente un, care sunt uh, comune în legislația statelor membre și în legătură cu procedura de adopție în general. Aceste studii au încercat să identifice mai multe aspecte de reglementare și domenii de conflict în care ar trebui să se facă propuneri de soluții comune. În primul rând, ar trebui să subliniem că analiza comparativă care s-a făcut uh, în acest raport între statele membre ale Uniunii Europene ne arată cât de adânci sunt unele divergențe. Aceste diferențe ar putea fi însă foarte prezente, mai ales în ceea ce privește aspectele procedurale, dar și în alte aspecte de soluționare a cazurilor. Compet autoritățile competente sunt de asemenea un aspect esențial al acestui probleme. În ceea ce privește procedura de adopție și efectele um, deciziilor de adopție în statele membre ale Uniunii Europene, au declarat, majoritatea statelor membre au declarat că nu există diferențe majore în statutul procedurilor de adopție între cetățenii unei țări UE și cetățeni străini care au reședința în țara respectivă. În general, am putea spune că cetățenia părinților adoptivi nu este o precondiție. În ceea ce privește aplicarea legii țării respective, părinții trebuie, de fapt, doar să aibă o locul de reședință legal în țara europeană respectivă. Recunoașterea ordinelor internaționale de adopție este de obicei automată în Uh, țările care au adoptat Convenția de la Haga. Dacă cetățenii Uniunii Europene care au reședința în alt um, stat membru adoptă un copil prin procedurile țării reședinței lor obișnuite, copilul adoptat este, are aceeași cetățenie ca părinții posibili adoptivi, care, adică cetățenia Uniunii Europene din care aceștia provin. Dacă țara rezidenței, reședinței obișnuite este membră parte în Convenția de la Haga. Adoptarea sau adopția este apoi uh, dotată de un certificat de conformitate, așa cum se prevede la articolul 23 al Convenției de la Haga. Ordinul de adopție trebuie însă să fie înregistrat în registrele uh, civile ale țării respective pentru ca copilul să poată obține aceeași cetățenie ca părinții adoptivi. Altfel, ad, ordinele de adopție, deciziile de adopție trebuie să fie recunoscute de către o instituție, de către o instanță judiciară sau de către o autoritate administrativă. O precondiție pentru acordarea unei recunoașteri pentru adopție internațională este ca adopția să se fi făcut în, principii, în respectarea principiilor uh, generale a ordinilor de adopție în general. Dar unele state membre ale Uniunii Europene prevăd că dacă o adopție este permisă însă într-o lege care nu este compatibilă cu legea țării respective, atunci uh, ordinul nu mai are același efect așa cum s-ar fi întâmplat în uh, jurisdicția proprie. De exemplu, adopția poate fi considerată o adopție simplă și nu o, uh, o adopție de alt tip. În ceea ce privește aceste probleme, în acest raport se subliniază faptul că există o serie de soluții pentru a rezolva mai multe probleme care există în continuare și că acest lucru s-ar putea să ducă la tensiuni foarte puternice în continuare în Europa în momentul de față. Deci dacă ar fi să ne gândăm la modificările necesare pe care trebuie să le facem pe viitor, am recomanda să se simplifice și să se coordoneze mai bine măsurile existente pentru ca să se, să se pună pe picioare o strategie europeană care să nu limiteze în niciun fel convențiile europene pe tema adopției și care să ajute la o ratificare mm, a Convenției de la Haga în continuare, dar ar putea folosi de asemenea și alte instrumente care se aplică în adopția și în, folos- în drepturile copilului în general, în adopția copilor care respectă drepturile respective. S-au făcut deja câteva propuneri care s-au uh, acceptat, dar în continuare se așteaptă o evoluție în domeniu. Ne bazăm pe planuri coordonate care au, ca, au obiective specifice, cum ar fi, de exemplu, ratificarea convențiilor internaționale și punerea în aplicare a noii legislații naționale, crearea unor mecanisme de monitorizare și uh, de supraveghere a inițiativelor guvernamentale, alocarea resurselor, promovarea politicilor și activităților uh, în acest domeniu pentru a crește conștientizarea opiniei publice pe probleme de protecție a copilului și mai ales uh, pe teme care sunt legate de adopție. Mai ales uh, în ceea ce privește recunoașterea ordinelor de adopție, când uh, persoanele implicate în procedura de adopție au cetățenie europeană, ar trebui să se găsească o soluție comună pentru a ne asigura că se poate garanta o recunoaștere directă a unei decizii într-un stat membru în celălalt. Fie că acest stat a ratificat Convenția de la Haga din 1993 pe tema adopțiilor internaționale sau nu. Însă, dacă condițiile se respectă și dacă interesul copilului este în centrul uh, deciziei, acest lucru s-ar putea să fie posibil pe viitor. În momentul de față am ajuns la următoarea concluzie. Nu se, pa- se pare că nu este nici nevoie să se um, creeze legi noi în domeniu, dar este important să se dezvolte un instrument deja elaborat și să se verifice mai ales dacă și în ce măsură dreptul privat în care drepturile fundamentale sunt uh, în centrul atenției ar putea să fie asistat de politicile Uniunii în domeniu. Aceasta înseamnă că întocmirea unui document despre principiul uh, legislației în domeniul adopțiilor și uh, legislației specifice în Uniunea Europeană ar avea sau nu ar putea să creeze, să nuanțeze așadar situația, să clarifice regulile existente și să identifice principiile care se aplică în legislația statelor membre și care ar trebui să fie aplicate de către toate statele membre. Aceste documente ar trebui să atragă atenția asupra dificultăților care urmează și să ne dea de asemenea și posibilitatea de a stabili alte politici în materie. Competența legislativă este însă un punct esențial, dar nu este punctul cheie. Din acest motiv, considerăm că Trebuie să creăm un cadru comun de referință. Veți putea găsi o analiză detaliată a acestor aspecte în raportul pe care îl puteți găsi pe site-ul Parlamentului European și pe site-ul institutului meu, Institutul de Linoșenti. Mulțumesc pentru atenție. Da, Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru rezultatele pe care ni le-ați prezentat, pentru codificarea noilor prevederi cu care avem de-a face aici. Într-adevăr, este mai simplu să găsim o regulă comună. Înainte să începem dezbaterea cu parlamentele naționale, aș dori să-i dau cuvântul doamnei vicepreședinte, doamna Angelili, care este mediator european pentru domeniul răpirea copilului, pentru ca să ne raporteze și dumneai din activitatea sa. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult organizatorilor acestei conferințe pentru ocazia pe care mi-au dat-o de a purta această dezbatere. Aș dori însă să prezint doar sarcina care ne revine, care îmi revine mie în calitate de mediator al Parlamentului European pentru uh, în cazurile de răpire internațională a minorilor. Aș dori să subliniez în primul rând că Parlamentul European a fost prima instituție a Uniunii Europene care a înțeles că odată cu libera circulație a persoanelor, va crește și numărul familiilor mixte, cu toate consecințele pozitive pe care aceasta le aduce, dar și, bineînțeles, cu anumite probleme care vin direct la nivel transnațional din această chestiune, în cazul în care aceste persoane se separă sau divorțează. Parlamentul European a instituit de aceea funcția Parlamentului uh, Mediatorului European pentru răpirile internaționale chiar din 1987. Această inițiativă a fost foarte curajoasă o inițiativă pilot, mai ales că atunci Uniunea Europeană încă era Comunitatea Economică Europeană și, deci, nu era deloc vorba despre o competență comună în, de cooperare în domeniul civil, mai ales în ceea ce privește dreptul familiei. Pe atunci și acum, se, era vorba de o inițiativă foarte importantă, pentru că, în fine, acum avem, uh, am început să culegem datele care ne demonstrează cât de important este acest fenomen, cât de mare amploare a luat și Comisia, Comisia Europeană acum câteva luni a uh, spus că acum, uh, că în fiecare an sunt 350 de mii de căsătorii mixte în Uniunea Europeană. Aceasta este o cifră extrem de importantă, așadar extrem de mare. De asemenea, între 2002, până în 2012, Comisia Europeană va prezenta un raport și statistici pe tema aplicării de către statele membre a regulamentului din 2000, 2201, așa numitul 20.201, adică Bruxelles 2, care include practic și numărul de cazuri de răpiri internaționale a minorilor, care de asemenea se vede că este un fenomen în creștere. Pe de altă parte, dacă ar fi să ne întoarcem la rolul pe care joacă mediatorul european în acest domeniu, pentru mediatorul pentru răpiri, Parlamentul European din 1987 încoace a inițiat un instrument uh, de mediere care să ofere o soluție alternativă pentru acele cazuri în care s-ar putea găsi un acord uh, amiabil între părinții respectivi, adică mai precis între adulții implicați în această procedură, mai ales atunci când este implicat un minor în această problemă. S-a mai vorbit și astăzi de această problemă, într-adevăr, dar este clar că la programul de la Stockholm, deci um, programul care a fost adoptat în anul 2009, sunt prevăzute indicații foarte clare pe aceste teme pentru că uh, programul de la Stockholm prevede foarte clar că este nevoie de o cooperare mai strânsă în acest domeniu între statele membre și de asemenea, se face referire la medierea la nivel familial a acestor probleme la nivel, pentru probleme internaționale. Se vorbește de răpirea minorilor de către unul dintre părinți și se spune că este nevoie de o adaptare a instrumentelor juridice existente în acest domeniu și pentru aceasta ar trebui explorată posibilitatea de a uh, apela la o mediere internațională familială la nivel uh, european, ținând cont, bineînțeles, de cele mai bune practici ale statelor membre de până acum. Așadar, medierea este un institut important care, și util care probabil trebuie să mai își găsească o formă legală în uh, ceea ce privește Parlamentul European. Aș vrea să vă arăt ce face Parlamentul European momentan. El folosește oficiul, biroul acestui mediator pentru a putea da ascultare tuturor cetățenilor care sunt uh, disponibil pentru a găsi un acord care se doresc să găsească un acord amiabil. Noi așadar avem propuneri din partea celor doi părinți implicați în problemă, ținând cont, bineînțeles, uh, de interesul minorului care este cel mai important. Deci e vorba de părinți care doresc să găsească un acord amiabil și acolo unde se poate, se va găsi un acord amiabil, se va media așadar uh, situația pentru a putea evita copilului să treacă printr-o perioadă de stres și mm, de uh, um, problem, o pro, perioadă afectivă foarte tensionată și prin proceduri birocratice și administrative foarte lungi care nu sunt benefice pentru copil. Deci, pe scurt, ceea ce facem noi este un, să oferim o abordare inovatoare a la aceste probleme, pentru că de fapt nu există cu adevărat o definiție de mediere în legătură cu uh, procedura Comisiei Europene și legislația actuală. Ehm, să spunem că ceea ce face Parlamentul European atunci când uh, părinții ni se adresează este să dăm o serie de informații și să le dăm și un sprijin uh, psihologic prin intermediul unei echipe de experți, însă, în practică, avem totuși limite, pentru că, cum vă spuneam, nu există o definiție clară a ceea ce înseamnă medierea, iar în exercițiul uh, funcțiunii noastre, noi informăm pe părinți de la bun început asupra faptului că acest acord este voluntar și că dacă se va ajunge la un astfel de acord, acesta trebuie făcut uh, executoriu prin intermediul unei instanțe din statele membre. Evident că spunem de la bun început uh, care este rolul pe care îl putem îndeplini, uh, spunem care sunt competențele, dar și limitele mediatorului și a experților care participă la mediere. Din acest punct de vedere, am elaborat un fel de cod de conduită a mediatorului uh, Parlamentului European pentru cazurile de răpire de minori, care face trimitere sau se bazează pe noțiunile stabilite noțiunile stabilite în directiva 2852 ca punct de referință legislativ. Închei spunând că pe baza programului de la Stockholm ar fi utilă consolidarea acestei funcții de mediator. Este o solicitare pe care am adresat-o și comisarilor competenți pentru a vedea dacă Uniunea Europeană nu ar trebui poate să dea o definiție comună printr-un instrument legislativ de <clears throat> mediere internațională în disputele familiale. Așadar, o definiție mai precisă a acestui instrument și găsirea unei încadrări juridice pentru acest instrument care să răspundă exigențele lor acestei materii atât de delicate. Comisia Europeană știu că la începutul anului viitor, în ianuarie sau februarie, în speță doamna comisar Reding va veni cu o serie de propuneri în ceea ce privește o justiție mai deschisă vis-a-vis -vis de problemele minorilor iar aceste chestiuni uh, vor fi analizate și prin prisma realizării unei consolidări a acestei funcții a mediatorului familial, pentru că acest lucru ar putea evita suferirea unor consecințe mai negative uh, de către minori în urma unei separări sau unui divorț. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la dezbaterea noastră cu colegii din parlamentele naționale. Am până acum patru solicitări de intervenții din partea Senatului olandez, a Parlamentului grec. Uh, pentru început, dau cuvântul doamnei Crickshut uh, din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 Există această convenție de la Haga pentru protecția copilului și Olanda are o bună experiență în acest domeniu. Există și contacte bune cu juriști, uh, cu judecători din alte țări. Există o instanță specială pentru aceste chestiuni, la fel ca și în Anglia, cum s-a spus, ceea ce înseamnă că există know-how-ul necesar. Însă există și un aspect care mă neliniștește, și anume ceea ce am auzit despre mamele purtătoare. Înainte să găsim o reglementare juridică, aș pleda să abordăm și problematica etică. Pentru că noi, în Olanda, facem o distinție între Această calitate de mamă surogat cu utilizarea unei uh, tehnologii reduse și cu utilizarea unei tehnologii superioare. Atunci când, de exemplu, se folosește materialul genetic al mamei contractante, sau situația în care material genetic provine de la mama purtătoare. Două situații complet diferite. Eu cred că trebuie să reglementăm aceste chestiuni pentru că altfel, uh, practic, noi decidem cu privire la destinul unui copil. Și sigur că aspectul comercial trebuie interzis. Însă, distinția poate fi uneori dificilă. Există și o astfel de situație am o purtător, o situație descrisă ca ideală, și nu mă refer doar la cea pe bază de tehnologii avansate, dar în ansamblu există foarte multe chestiuni care trebuie analizate mai în detaliu înainte să reglementăm aspectele juridice. De aceea v-aș ruga ca aceste lucruri să se analizeze foarte clar. Copilul are dreptul să știe de unde provine. Iar dacă noi decidem că în certificatul de naștere mai figurează doar numele părinților beneficiari, atunci uh, poate prejudiciem drepturile copilului, pentru că copilul are dreptul să-și cunoască originile. Și reglementarea nu trebuie să fie doar juridică, ci trebuie să tratăm și aspectele etice și medicale. Da, am primit acum așa de multe informații, dați-mi voie să văd ce mi-a mai notat, dar revin la chestiunea răp- pirii minorilor, experiențele noastre în Europa sunt destul de bune și prin, în urma regulamentului Bruxelles, uh, Bruxelles 2 sau și a Convenției de la Haga, însă probleme există cu Statele Unite pentru că nu există mijloace financiare pentru părinți, pentru ca aceștia să poată merge să se adreseze unei instanțe. Însă mă întreb dacă n-ar fi totuși posibil ca Europa și Statele Unite să poarte discuții bilaterale cu privire la abordarea practică a acestui proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Preluăm această sugestie cu privire la discuțiile bilaterale cu Statele Unite. Următorul vorbitor, doamna Vasilichi, vă rog. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνεδροί, μέλη της παρούσας συνέλευσης. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Stimați deputați, mă bucur să particip la această ședință. Ceea ce mă impresionează pe mine ca jurist este faptul că adesea primim reclamații care sunt foarte dificil de înțeles. Ceea ce am auzit astăzi pare să dovedească că nu este cazul. Când este vorba de protejarea copiilor sau de facilitarea liberei circulației a persoanelor. Grecia este un stat membru, iar anul acesta am semnat Convenția de la Haga. Ceea ce considerăm noi a fi important în această convenție este garantarea dreptului la, in, uh, la adopții internaționale și respectarea drepturilor copiilor în aceste cazuri există o cooperare între statele membre semnatare pentru a evita uh, situații precum uh, răpirea copiilor. Grecia se străduiește să asigure toate instrumentele necesare pentru a permite acest lucru. Sigur că există dificultăți atunci când sunt implicate două state membre. Ceea ce ne trebuie, de fapt, este un organism central care să se ocupe de adopțiile internaționale. Un asemenea organism ar putea juca un rol de prevenție, protejând drepturile copilului și acționând în interesul acestului. Și văzând dacă părinții care doresc adopția îndeplinesc cerințele necesare o autoritate competentă pentru o chestiune atât de dificilă. Nu putem scăpa din vedere faptul că în țara mea, ca și în alte țări, pot fi adoptați și adulți, ceea ce iarăși trebuie să fac obiectul legislației europene, fiind parte integrantă din libera circulație a persoanelor în cadrul Uniunii Europene. Prin urmare, pentru ca această instituție să fie eficace, poate că ar trebui să convenim asupra concluziilor propuse de doamna Preliescu, și anume că toate statele membre să aibă un registru și să respecte principiul confidențialității datelor în ceea ce privește sexul, vârsta și așa mai departe. Avem nevoie și de unele orientări care să permită o mai bună aplicare a principiului subsidiarității. Fiecare stat membru ar trebui de asemenea să instituie programe de găzduire și de adopție. Va trebui să organizăm conferințe și să solicităm psihologilor să studieze relația între părinți și copii. Ar trebui să ne asigurăm că protejăm drepturile celor cu dizabilități. Și mai există o chestiune pe care o tre- trebuie să o garantăm, și anume audierea copiilor în cadrul uh, procedurilor. Am o, o întrebare adresată și dumneavoastră, domnule președinte, și altor vorbitori. La ce vârstă credeți că un copil este în măsură să fie implicat într-o astfel de audiere? De la ce vârstă ar trebui copilul să fie audiat în mod obligatoriu în cadrul procedurilor de adopție. Poate că ar trebui să analizăm acest lucru mai în detaliu, poate ar trebui să existe prevederi specifice referitor la situații în care părinții adoptivi sau copilul provin dintr-o țară care a fost sau nu a fost implicată în, în asemenea măsuri de cooperare și trebuie să ținem cont și de Bruxelles 2. Următorul vorbitor, domnul Balaval, din partea Senatului Spaniol. Señora Presidenta, aquí a su izquierda. Agradezco las fructíferas intervenciones que se han hecho en, en, en este taller, en la sesión tercera, que viene a suponer un... Considerez, consider că această a treia sesiune a fost foarte interesantă acesta fiind unul dintre pilonii dreptului familial, protecția copilului și adopția. Aș dori să fac referire la unele puncte care mi s-au părut uh, interesante, cum ar fi custodia partajată. În uh, Spania se discută acest uh, subiect în prezent. În Senatul nostru s-a solicitat o anchetă privind posibilele consecințe ale, custa, ale legislației privind custodia uh, comună. În legislația europeană am dorit să vedem o utilizare preferențială a custodiei uh, comune împărțite, dar dacă mama sau tata nu dorește acest lucru, atunci nu ar trebui obligați. Însă, ar fi un avantaj dacă uh, copilul, dacă uh, părintele dorește să vadă copilul, să poată face acest lucru. Nu este același lucru cu responsabilitatea parentală, care are de-a face cu găsirea unui, unui acord între părinți. Pe baza dragostei manifestate față de copil, în funcție de interesul copilului. Noi încercăm să evităm situația în care legăturile familiale sunt rupte. Adesea, cel puțin în Spania, legea prevede că trebuie urmat, trebuie respectat interesul copilului. Dar cine decide care este interesul copilului? interesul tatălui poate fi diferit de interesul mamei privind copilul, dar cum rămâne cu uh, parchetul sau cu bunicii, toți au diferite interese și observă diferite interese. Există o cerință juridică clară, interesul juridic, interesul copilului, dar când trebuie să decidem care este acest interes, Ceea ce decide judecătorul este uh, ceea ce uh, devine dreptul copilului. Copiii au dreptul de a-și vedea uh, părinții chiar dacă aceștia sunt separați prin divorț. Separarea sau divorțul afectează cuplul, dar nu și relațiile părinților cu copiii. Custodia comună, partajată, prin urmare, este de asemenea un drept al părinților pentru a permite părinților să petreacă mai mult timp cu copiii. Astfel încât să echilibreze viața profesională cu cea familială. Dacă există un conflict în zona aceasta, atunci judecătorul va trebui să decidă. Cei doi piloni, și anume preferința, prefer, preferința copiilor, Sigur că lucrurile se complică în cazul separărilor transfrontaliere, deoarece există, pe de-o parte, legislația comunitară și legislațiile naționale. Deja acest punct a fost clarificat de mai mulți vorbitori. Legislația europeană trebuie să-i permită judecătorului să hotărască care sunt interesele părinților atunci când, de exemplu, mama sau tatăl care deține custodia copilului nu are de lucru în țara de origine și atunci decide să plece în altă țară. Altă posibilitate este să nu existe bunăvoință și să se dorească de fapt ca acest copil să nu, aibă, să nu poată vedea celălalt părinte. Drepturile de acces au fost menționate. Însă vreau să semnalez o chestiune lingvistică. Termenul comun, uh, obișnuit în Spania, este dreptul de a vizita, ceea ce sugerează că există dinainte stabilită o dată pentru vizită, dar nu așa este situația. Dacă ai dreptul de a petrece timp cu copilul, atunci nu este nevoie să stabilești o întâlnire. Dreptul la vizită în uh, dreptul uh, Spaniei, uh, în, dreptul spaniol ar implica un, o altă situație. Noi am dori o mai largă înțelegere a intereselor familiale. Și bunicii sunt implicați. Dacă un cuplu se separă, s-ar putea ca și uh, bunicii să dorească să țină legătura cu, cu uh, nepoții. Toate aceste probleme vor fi mai ușor de rezolvat dacă există uh, contracte prenupțiale pe scară mai largă în Europa. Astfel de acorduri ar putea juca un rol preventiv. Atunci, multe dintre aceste probleme nu ar mai apărea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Încă o precizare. Poate în ceea ce privește definiția dreptului la vizitare, poate este și o problemă de traducere și în germană, tot cu vizită s-a tradus, în germană există însă altă corespondență care denotă o relație mai largă cu copilul. Și eu sfătuiesc întotdeauna viitorii soți să semneze un contract, un acord prenupțial, însă majoritatea au încredere în iubire la început, însă totuși cu timpul procentul celor care încheie astfel de acorduri prenupțiale a crescut. La fel, în um, altă chestiune de traducere, aici s-a tradus uh, custodie uh, împărțită și în germană, până la urmă se spune custodie comună. Acum dau cuvântul altui reprezentant uh, spaniol. Porque también es una demostración de cariño y agradecimiento. O întrebare. Dacă mergeți undeva și prezentați un uh, document, vă bucurați să puneți întrebări. În acest spirit, Convenția de la Haga privind violența, privind genurile, conceptul întoarcere în condiții de siguranță, în cazul în care unul dintre părinți, de obicei bărbatul, poate fi și femeia, dar de obicei bărbatul este suspectat de violență împotriva celuilalt sex, ce, impo- ce impact are acest lucru asupra custodiei atunci când uh, cazul ajunge în instanță? Articolul 13 din uh, Convenția de la Haga referitor la uh, violența împotriva sexelor. Cum interpretează această chestiune? Înapoi la uh, probleme semnalate anterior, articolul 36, succesiune. Documentele 2009-1057 se face referire la rețeaua judiciară. Astăzi, trei vorbitori s-au referit la rețeaua judiciară europeană în ceea ce privește cooperarea judiciară. Întrebarea mea este, aceste lucruri se bazează pe o cunoaștere anterioară a ceea ce reprezintă această rețea europeană? Cred că ar trebui să ne clarificăm ce, despre ce este vorba, pentru că dacă nu știm, n-ajungem da, la rezultatul dorit. Prin urmare, trebuie să știm dinainte care este ehm, realitatea acestei rețele. Și, de asemenea, pentru că știu că există o criză de timp, nu este suficient ca o parte să demonstreze că cealaltă parte se află în culpă în cazul divorțului. O parte poate să uh, solicite divorțul chiar și fără acest lucru. Nu cred că este vorba de un drept la acces, cred că e vorba de obligația la acces. Nu trebuie să fie vorba despre părți uh, vinovate. Custodia uh, copilului ar trebui să fie partajată dacă nu se poate demonstra că acest lucru ar fi în detrimentul copilului. această chestiune ar trebui examinat, examinată în cadrul procedurilor judiciare. Eu consider că nu se justifică să spunem că o parte este mai bună decât cealaltă parte care nu contribuie. Cum au spus alți vorbitori, ar trebui să acordăm mai multă încredere în uh, uh, schimburilor dintre parteneri. să ne asigurăm de recunoașterea adecvată a documentației. Există vorba de o tradiție juridică, poate fi vorba de uh, common law, de uh, alte tipuri de, de drept. Dacă dorim o cultură juridică comună, atunci eu trebuie să am încredere în ceea ce uh, Uh, hotărăște alt stat membru în inițiativele acestuia, pentru că avem valori comune. Dacă eu mi-aș respecta doar propria legislație și nu aș accepta nimic străin, acest lucru ar fi foarte periculos. Cred că ar trebui să avem mai mult respect pentru hotărârile provenite din alte țări. Încercăm să stabilim un spațiu juridic comun. Cel puțin deocamdată am putea să, pentru început, am putea să respectăm hotările altor state. Mulțumesc că s-a mai înscris la cuvânt și o reprezentantă a Parlamentului portughez. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Pentru început, aș trebui să vă mulțumesc în numele Parlamentului portughez pentru organizarea acestui seminar. S-au enunțat teme diferite foarte utile pentru noi. Vreau și eu să mă încadrez în timpul alocat și voi face doar câteva observații sumare. În primul rând, responsabilitatea parentală în cazul uh, litigiilor transfrontaliere și, în al doilea rând, adopțiile internaționale. E vorba de recunoașterea deciziilor internaționale, când este vorba de decizia de studiere, dar despre creștere și îngrijire a copilului, Însă există totuși uh, forme multiple și în ceea ce privește procedurile efective prin care se face această recunoaștere și uh, unele care visează modul în care se audiază copilul, ceea ce poate duce la o respingere a recunoașterii, dacă se consideră că copilul nu a fost audiat suficient sau nu a fost implicat deloc. De aceea întrebarea mea nu ar fi oare util să introducem niște standarde minime, formale, dar și procedurale, strict în ceea ce privește audierea copiilor, tocmai pentru a evita nerecunoașterea unei hotărâri judecătorești, pentru că acest lucru nu face decât să prelungească uh, procesele și nu poate fi în beneficiul copilului. În ceea ce privește adopțiile, în Portugalia, întregul proces uh, este, desigur, în interesul copilului. Se încearcă găsirea unei familii pentru minor, însă majoritatea adopțiilor uh, nu merg atât de rapid pe cât și-ar dori cetățenii. Noi am introdus uh, o lege corespunzătoare la noi pentru a găsi și soluții pentru copii instituționalizați acestea au fost problemele naționale pe care încercăm să le rezolvăm la nivel internațional. Problemele sunt mai complicate, intervin și costuri mai ridicate și durata, de asemenea, este mai lungă. Trebuie avut în vedere și două sisteme de drept și, sigur, nu e o coincidență faptul că cifrele în ceea ce privește adopțiile, cel puțin în Portugalia, arată că doar 53 de copii din alte țări au fost adoptați și doar 11 copii portughezi au fost adoptați în străinătate. Oare nu s-ar putea crea un cadru mai simplu? Pentru că pentru mulți dintre acești copii este cea mai bună soluție. Și pentru copii care sunt mai mari de 12 ani. cei uh, deputații din uh, Grecia și din Portugalia au avut întrebări legate de drepturile copilului. Poate că doamna Sucran ne poate da un uh, răspuns succint, cel puțin în ceea ce privește vârsta copiilor. De la ce vârstă ați recomandat dumneavoastră să fie audiați copiii? Um, thank you. Well, I'm not willing... Mulțumesc. Nu vreau să specific o anumită vârstă, aș spune doar că 7-8 ani ar fi o vârstă prea tânără. În Suedia nu sunt audiați deloc în instanță uh, decât uh, după 16-17 ani. Aș spune că o audiere a copiilor în instanță nu este calea cea mai bună. Există alte posibilități de a da ascultare opiniei copilului într-o altă manieră. Mulțumesc, intervine președinte. Cred că celelalte întrebări ar trebui clarificate într-un dialog direct. Poate că doamna Tegleascu ar putea discuta aceste chestiuni direct cu deputații după încheierea acestei uh, reuniuni. Iar cuvântul final îl are acum doamna Peck. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni. Într-adevăr, aș putea spune că această după-amiază a fost extrem de interesantă. E vorba de răspunderea părintească, de protecția copiilor și am senzația că atât la nivel național cât și la nivel internațional se vorbește de fapt despre un subiect extrem de emoțional. Trebuie să recunoaștem că este un subiect foarte delicat și de multe ori uh, am constatat că atunci când există um, conflicte între părinți și uh, este vorba de copii, e foarte greu să găsești o soluție, pentru că și părinții au, uh, se bucură de o anumită protecție, dar și copiii sunt protejați. Și din cauza unei internaționalizări a relațiilor, am uh, putea spune că lucrurile se complică. Am uh, notat foarte multe lucruri la această dezbatere și vreau să trimit aceste informații mai departe când voi discuta la nivel național. Mi se pare important să discutăm despre ceea ce se va întâmpla. Acum, uh, în legătură cu statutul juridic pe care, cu bazele juridice pe care le avem, putem spune că Basel, că Bruxelles 2A a, a însemnat într-adevăr o îmbunătățire foarte clară lucrurile merg mai repede, procedurile se termină mai repede și se clarifică mai bine și dreptul de custodie. Dacă, de exemplu, un copil uh, este dus dintr-un loc în altul, se știe din dreptul național că acest lucru este extrem de nociv pentru copil. Dacă copilul uh, stă un an la un părinte, atunci trebuie să se țină cont până la urmă de interesul copilului, dar în ceea ce privește procedura importantă este rapiditatea cu care se rezolvă cazul. Aceasta a dus la foarte multe discuții, mai ales pentru protecția dreptului uh, copilului, pentru dreptul de audiere, dacă copilul are voie sau nu să ia, să-și spună părerea. Vorbeam uh, de vârsta relevantă în acest context și discutăm și noi 7 ani, 12 ani, în timp ce discuția continuă, poate că ar trebui să ne gândim cum se audiază copiii, prin ce procedură. Și aici ar trebui să existe o formare profesională, o specializare a judecătorilor pentru acest tip de audieri. vorbesc aici și de locul în care sunt audiați copiii. Trebuie în orice caz să fie prezent și un avocat specializat și o persoană în încredere, cineva care are o relație de încredere cu copilul, care acompaniază copilul în această procedură și așa încât copilul să poată vorbi foarte liniștit, fără ca să trebuiască să fie tras de către unul sau celălalt părinte sau influențat și aici cred că joacă, această procedură joacă un rol foarte important. Iar uh, în contextul uh, internațional putem spune că am dezvoltat valori comune în Europa, mai ales în uh, ceea ce privește drepturile copilului, dreptul de custodie, felul în care este tratată problema și încrederea în sistemul juridic al celuilalt stat. Se vorbește de proceduri care s-au dovedit a fi bune, bune practici, E bine să existe un schimb de informații despre experiențele care s-au făcut în această materie. Se vorbește și de mediere, de acompanierea acestor uh, actori pe plan internațional, care încă nu funcționează foarte bine, dar uh, în momentul în care e vorba de conflicte, putem să spunem că există măsuri uh, suplimentare care pot fi, care pot fi abordate. Poate că unele decizii nu sunt aplicabile în toate statele membre, dar cred că este important să existe această mediere și acompaniere pentru copii, mai ales atunci când e vorba de dreptul de custodie sau de îngrijirea copilului. Ar fi bine să ne gândim la un cadru operațional în care să se acționeze la nivel uh, european, să ne gândim cum am putea să găsim un cadru juridic, cum am putea da informații despre uh, aceste eh, proceduri pentru ca oamenii să știe că pot să facă apel la ele. Trebuie decis și unde rămâne copilul, eh, dar ar fi mai bine să încercăm să informăm persoanele, părinții, în ce manieră se pot rezolta, rezolva conflictele și cred că în contextul internațional ar trebui să continuăm aceste eforturi. Mulțumesc! Mulțumesc că am ajuns deci la sfârșitul acestei părți a seminarului în care era vorba de drepturile copilului și a părintelui. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuțiile dumneavoastră. Am vorbit despre majoritatea problemelor în acest domeniu și acum îi voi da cuvântul domnului Berlinguer, care este vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Juridice, care va gestiona următoarea parte a seminarului acum la podiu.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 clădirea unei uh, Europe pentru familii, libertatea de circulație, recunoașterea documentelor oficiale, toate pot pune probleme semnificative, deși s-ar putea să nu vă așteptați la acest lucru, dar eu mă aștept. Deoarece cetățenii europeni au dreptul la liberă circulație, au dreptul de a locui oriunde în cadrul Uniunii Europene și în această situație, fiecare, uh, fiecărui cetățean trebuie să-i se recunoască identitatea oriunde s-ar stabili în cadrul Uniunii. Cetățenii trebuie, prin urmare, să fie în măsură să-și dovedească starea civilă pentru a putea obține uh, prestații de care beneficiază ceilalți uh, restortisanți ai respectivului stat membru. Nu este suficient doar să spunem că există libertatea de circulație, trebuie să și asigurăm respectarea demnității umane și recunoașterea uh, stării civile. Statutul unui cetățean este păstrat de cetățean. Acesta trebuie să fie transferabil, ușor de recunoscut și respectat. Există foarte multă birocrație. Cetățenii nu ar trebui să se uh, oaspeți într-un alt stat membru, să nu simtă că uh, solicită concesie, concesii, nu trebuie să se rușineze cu diversitatea lor, faptul că sunt altfel decât ceilalți. Este, prin urmare, foarte important să se obțină această recunoaștere. Dacă cetățenii se deplasează dintr-un stat membru în altul, trebuie să se bucure de continuitate juridică. Există 15.000 de cauze pe an cazuri de înregistrări ale stării civile, din care o treime circa se referă la situații transfrontaliere. Prin urmare, se produce la scară largă obținerea recunoașterii documentelor oficiale pe care le purtăm este o problemă majoră. Uneori uh, mă gândesc că sunt uh, tot atâtea obstacole câte există oficii de stare civile. Pentru că există birocrație care complică lucrurilor, lucrurile. Noi trebuie să punem capăt situațiilor în care ni se spune că un anumit uh, lucru nu se poate obține. Trebuie să existe dreptul de a nu, de a nu ne confrunta cu un uh, nivel atât de ridicat de birocrație. Pentru cineva care se confruntă cu dificultăți eh, financiare sau probleme culturale, este greu. Eh, cere timp și bani să obții o traducere a unui document, ceea ce în sine reprezintă un obstacol uriaș. În introducere m-am gândit să subliniez cât de important este acest lucru pentru cetățeni. Trebuie să fie ceva simplu pentru cetățeni. Cu toții trebuie să fim conștienți de problemele care apar în contextul liberei circulații. Și există și aici goluri, ca și în alte domenii, uh, pot fi uh, prăpăstii între bogați și săraci, dar și disparități birocratice în ceea ce privește transcripțiile de documente sau copiile de documente anumite documente sunt greu de obținut, ceea ce reprezintă un obstacol uriaș în contextul vieții personale, pentru că se refuză accesul. De ce trebuie să fie atât de dificil să se recunoască starea civilă într-un alt stat membru? Acest lucru complică mult viețile noastre. Recunoașterea unui nume poate fi o problemă. Unele țări refuză să uh, recunoască două prenume. Se poate refuza cetățenia. Într-un pașaport pot să apară două nume, în altul un singur nume și atunci implici să nu fii recunoscut ca cetățean, ceea ce înseamnă nerecunoașterea anumitor drepturi. Cu siguranță, dreptul de a purta un nume înseamnă dreptul de a fi tu însuți și ești propria, ești persoana care este în măsură să spună care este numele pe care îl porți. De asemenea, în uh, ceea ce vrește starea civilă, nu este vorba numai despre parteneriate civile sau uh, între persoane de același sex. Există o serie de alte probleme legate de dreptul uh, stării civile, care diferă de la un stat la altul și ridică probleme uriașe. De exemplu, certificatele în acest uh, domeniu este nevoie de recunoașterea. Când există discrepanțe între sistemele de drept ale statelor membre, se creează obstacole în calea liberei circulații. Parlamentul European s-a ocupat acest lucru, atrăgând atenția instituțiilor, mai ales naționale, privind nevoia rezolvării dificultăților practice cu care se confruntă cetățenii. În 2009, uh, programul Stockholm a fost aprobat și acesta are o prevedere care face apel la statele membre să asigure recunoașterea drepturilor de pline ale cetățenilor în Uniunea Europeană. În acest sens, recunoașterea reciprocă a documentelor naționale care se referă la starea civilă este absolut necesară. Respectarea certificatelor, calificarelor sunt importante, dar la fel și documentele de stare civilă nu dorim o legislație omogenă, ci vorbim despre încredere reciprocă și, prin urmare, recunoaștere reciprocă. Dacă nu sunteți de acord cu ce face un alt stat membru, nu înseamnă că puteți pune în acest caz un obstacol în, caz, în calea liberei circulații. Și Cartea Verde a Comisiei clarifică acest drept la recunoaștere atunci când există mai multe forme de documente și nevoia de a acorda această recunoaștere rapid. Am uh, prezentat recent un raport privind uh, un plan de acțiune pentru uh, programul Stockholm și s-a menționat respectarea cerințelor civile. 58% dintre cetățenii comunității consideră că este necesar să se adopte măsuri în toată Uniunea pentru a facilita recunoașterea instrumentelor juridice referitoare la starea juridică, conform Eurobarometru. Deci se dorește un răspuns comun, însemnând ca cetățenii să se bucure de o, de o respectare egală a drepturilor lor, oriunde s-ar afla în Uniune, fiind vorba de dreptul de a își dovedi identitatea și numele, dreptul de a avea o familie, de a se căsători și așa mai departe, drepturi fundamentale. Uniunea Europeană trebuie să slujească cetățenii. S-a menționat și de dimineață și către această situație tindem. egoismul național n-ar trebui să constituie un obstacol. Simplul fapt că există diferențe între sistemele naționale nu înseamnă că trebuie să existe obstacole în calea liberei circulații, nici să se submineze un climat de încredere în sistemele juridice ale altor state. E nevoie de o conștientizare și de o înțelegere reciprocă. Trebuie să conlucrăm uh, Parlamentul uh, European, uh, Parlamentele Naționale, societate civile, trebuie să se angajeze într-un dialog pentru a face progrese în acest domeniu. Doresc acum să dăm cuvântul un, unor experți. Comisia Europeană va prezenta Cartea Verde privind starea civilă. Comisia Internațională privind starea civilă va facilita cooperarea interguvernamentală. Vă reamintesc că și în acest caz ne limităm la 10 minute de uh, vorbitor. Urmează Paul Lagarde, profesor de drept la Universitatea din Paris. Titlul documentului este Recunoașterea și registra, înregistrarea documentelor de stare civile în cazurile transfrontaliere, situația actuală în statele membre și inițiativele comunitare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus la început, dreptul oricărui cetățean al Uniunii de a circula liber și de a uh, rezida liber pe teritoriul Uniunii Europene implică și recunoașterea identității sale civile adică recunoașterea stării sale civile, așa cum este, sunt ele, este ea descrisă în documentele sale. Deci cetățenii trebuie să se poată deplasa având un certificat de stare civilă, fără ca să fie împiedicat să treacă frontierele în Uniunea Europeană. În momentul de față, aceasta nu se întâmplă. Uniunea Europeană nu a luat până acum nicio inițiativă pentru a rezolva această problemă. Însă Comisia Internațională a Statului Stării Civile, o organizație neguvernamentală autonomă cu sediul la Strasbourg, încearcă cu mijloacele materiale și juridice care îi stau la dispoziție mult mai mici decât în Uniunea Europeană de a reduce obstacolele în calea acestei recunoașteri reciproce a stării civile uh, și a stării pe care aceste documente o uh, constată. Concluzia, aceasta va fi concluzia mea, o colaborare între cele două instituții este absolut necesară pentru ca expertiza Comisiei uh, Internaționale pentru Starea Civilă să poată să fie folosită de către toți cetățenii. Haideți să intrăm acum puțin în detaliu. Deplasarea dintr-un stat în altul, ținând, având la sine documente asupra sa documente de stare civilă, aceasta înseamnă că cetățeanul trebuie să poate să-și demonstreze starea civilă atunci când își exercită dreptul la circulație. Aceasta înseamnă, deci, ca el să fie înregistrat în registrele stării civile prin evenimentele de stare civilă care au avut loc în străinătate. De exemplu, acel stat Uh, care i-a recunoscut starea civilă trebuie să fie și ele recunoscut. Să ne uităm la toate cele trei cerințele pe care le-am enumerat. Un cetățean al unui stat membru care vrea să se căsătorească sau să se, își înscrie copiii la școală în alt stat membru sau care la sfârșitul activității sale, după pensie, dorește să își înscrie drepturile de pensie în altă țară, trebuie să-și demonstreze starea civilă. Deci trebuie să prezinte documente care au fost întocmite în statul de origine. Bineînțeles că se va lupta cu multe probleme și mă voi limita să menționez câteva probleme care se referă la traducerea actului respectiv. Bineînțeles că nu putem cere autorității statului beneficiar, statului uh, gazdă, să înțeleagă documente în altă limbă și să, care poate nici măcar nu are același uh, procedură ca statul din care provine cetățeanul. Comisia pentru Starea Civilă a elaborat o serie de convenții uh, pe tema extraselor din documente de stare civilă care au fost elaborate, eh, care au fost întocmite în străinătate, astfel încât destinatarii să poată să recunoască actul respectiv din statul de eh, proveniență, fie că e vorba de un document de căsătorie sau de un certificat de deces. Deci există o oarecare formalizare a acestora prin formulare plurilingve care au fost, uh, care au fost distribuite statelor pentru ca să recunoască documentele în cauză provenind din alt stat. Convenția cea mai uh, elaborată este cea numărul 16 din 1996 cu privire la elaborarea actelor multilingve care a fost ratificată de către 20 de state din care 12 din Uniunea Europeană. O altă idee care a fost uh, expusă de către comisie, deci de către doamna Reding, pentru a putea combate aceste dificultăți a fost crearea unui document individual de stare civilă care să permită cetățenilor Uniunii Europene să-și demonstreze starea civilă în momentul în care se lovesc de probleme în viața cotidiană. Aceasta este o idee pe care a promovat-o și Comisia pentru Starea Civilă acum câteva, câțiva ani și care merită să fie elaborată, dar care aduce cu sine multe probleme în legătură cu implementarea sa, pentru că aceste documente trebuie să fie întocmite pe baza unor acte deja existente care trebuie mai întâi recunoscute. Și nu ar trebui să se încarce prea mult aceste documente pentru ca să nu uh, fie, se menționeze anumite informații care nu trebuie, de fapt, divulgate altor instanțe. Aceasta ar presupune un mecanism centralizat de înregistrare a stării civile în momentul în care acestea au loc în afara țării de origine a persoanei respective și aceasta este a doua cerință pe care am uh, anunțat-o la început. Dacă, de exemplu, o persoană este recunoscută de către un țăr, tatăl său în alt treia ca țară și se căsătorește în a patra țară și tot și așa mai departe, acestea se, lucrurile se complică. Însă un act trebuie întotdeauna să fie întocmit pentru a constata un eveniment. Atunci când un eveniment se pregătește, persoana interesată trebuie să poată să justifice totalitatea stării sale civile. Viața cetățenilor ar fi, bineînțeles, mult mai simplă dacă toate aceste evenimente ar fi înregistrate în statul lor de origine. Însă nu este cazul în momentul de față, însă există mai multe convenții ale Comisiei pentru Starea Civilă care au uh, mers în direcția unui schimb de informații la nivel internațional. Adică ofițerul stării civile care întocmește un certificat de deces sau un certificat de căsătorie în statul sau membru ar trebui să adreseze un aviz uh, către omologul său din alt stat, de exemplu din țara de naștere a persoanei în cauză și aceasta se întâmplă pe cale formală, pentru ca avizul să fie recunoscut de către statul uh, recipient, deci de către autoritatea destinatară a avizului, este nevoie de formulare uh, standard care au fost prevăzute în acest sens. Mai trebuie făcute câteva corecturi în acest sens, însă în principiu e mai greu de pus în aplicare decât este să le explicăm despre ce este vorba, pentru ca să știm care sunt informațiile care se vor transmite, care este autoritatea destinatară, care poate să varieze de la un stat la altul, care este scopul în care se transmit aceste informații, cum vor fi ele folosite, dar toate acestea se pot regla și se negociază lucrurile în momentul de față pentru a finaliza aceste aspecte. Această actualizare a registrelor nu poate să aibă loc decât uh, dacă situațiile la care corespund aceste informații care sunt transmise sunt recunoscute în statul destinatar. Și acesta este ultimul punct pe care vreau să mă concentrez, recunoașterea actelor și situațiilor care se întâmplă sau sunt întocmite în străinătate. Un cetățean se stabilește în altă țară decât țara sa de origine, unde trebuie să întocmească anumite, unde se întâmplă anumite evenimente care sunt înregistrate în starea civilă, însă aceste evenimente care corespund la ceea ce scrie în aceste documente, fie că e căsătoria, decesul, recunoașterea, numele, parteneriat, deci uh, um, concubinajul, trebuie să fie recunoscute în statul în care persoana respectivă are reședința acum. Având în vedere toate aceste aspecte, trebuie să recunoaștem faptul că Uniunea Europeană a deschis calea pentru o nouă recunoaștere a divorțului transfrontalier. Am discutat foarte mult astăzi de acest aspect regulamentul Bruxelles 2 bis, care permite acum această recunoaștere mutuală a reciprocă a divorțului. Curtea de Justiție a Comunităților Europene a reușit să exploateze mai bine definiția cetățeniei uh, europene în cazul Kunkin Pol pentru a putea recunoaște numele de familie al unui copil așa cum a fost el înregistrat și determinat în alt stat membru în care a fost născut copilul respectiv și în care rezidează, în care își are reședința, dar trebuie să se mai facă progrese în acest domeniu. Iar dificultatea pe care o întâlnim este că statele în general nu recunosc o situație care s-a creat în străinătate, dacă această situație s-a creat, deci nu acceptă să o recunoască decât dacă această situație s-a creat în conformitate cu dreptul internațional privat al acestui stat, deci care se aplică în acest stat. Pentru a putea combate această problemă, se aplică metoda recunoașterii reciproce, care a fost prevăzut de către mai mulți uh, Um, experți pentru a încerca să elimine această verigă care blochează lucrurile în conformitate cu dreptul internațional. Convenția pentru Stărea civilă a preluat această metodă și a aplicat-o în convențiile pe care le-a adoptat recent în legătură cu recunoașterea schimbului de sexe, recunoașterea numelui și de curând recunoașterea concubinajelor înregistrate, așa numitele paxuri. Concluzia este că avem o constatare triplă, să spunem, ca și concluzie, o circulație foarte dificilă a stării civile, a actelor de stare civile, o indiferență a stărilor civile față de evenimentele din străinătate, nerecunoașterea anumitor situații fat, în legătură cu starea civilă a persoanelor. Pentru a combate aceste trei probleme, trebuie să folosim expertiza și experiența Convenției, Comisiei pentru Starea Civilă, Convenția Internațională. Și aceasta am putea face în felul următor. În primul rând, pe, ar putea ca Uniunea Europeană să folosească majoritatea acestor uh, expertize din partea Comisiei Internaționale și să transforme acesta într-un instrument comunitar. Aceasta s-ar putea, bineînțeles, pe plan teoretic, dar aceasta ar însemna să lăsăm la o parte experiența pe care a obținut-o și a dobândit-o Comisia Internațională pentru Starea Civilă, folosind instrumente similare. O altă abordare posibilă ar fi recomandări către statele membre pentru ca acestea să ratifice anumite convenții care au fost semnate de către Comisia Internațională pentru Starea Civilă. Mă gândesc aici la Convenția 16 de care am vorbit înainte cu privire la um, schimbul de acte multilingve, la recunoașterea parteneriatelor înregistrate, deci a concubinajului și așa mai departe. A treia posibilitate ar fi participarea Uniunii Europene la negocierile în curs în cadrul Comisiei Internaționale pentru Starea Civilă, în momentul de față, convențiile acestei comisii nu prevăd aderarea unor organizații regionale de integrare economică, așa cum s-a întâmplat cu anumite convenții care au fost afiliate la Convenția de la Haga, însă nimic nu ar putea să împiedice ca pe viitor să se negocieze și cu Uniunea Europeană. Vorbesc acum în numele meu propriu, nu reprezint în niciun fel Comisia Internațională pentru Starea Civilă, din care am făcut parte timp de 9 ani. Nu cred că ar trebui să privilegiem una din aceste abordări, mai ales în fața alteia, dar cred că ar fi bine să le combinăm și să ne gândim la bunăstarea cetățenilor în acest sens. Mulțumesc! Grazie, profesor Lagarde. Mulțumesc, domnule profesor Lagarde. Are acum cuvântul doamna Chantal Nast director al Comisiei Internaționale cu privire la starea civilă. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul după ce a vorbit domnul Lagarde. Va trebui, fără să vreau, să repet anumite chestiuni pe care le-a spus și el, dar aș vrea să pregătesc, să vă explic în câteva cuvinte ce face Comisia Europeană Internațională pentru Stat starea civilă și aceasta este un lucru foarte dificil. Înregistrarea numelor este o temă pe care a lucrat comisia noastră mult timp și uh, care își găsește locul, într-adevăr, în problematica pe care am discutat-o astăzi. Însă, în același timp, este intrusul în subiectele care, pe care a trebuit să îl tratez. Voi lăsa la o parte acest intrus pentru a ne concentra pe celelalte două puncte. Nu vreau să prezint uh, cei cs ul în maniere extinse, pentru că domnul Lagarde a făcut-o înainte, dar vreau să vă, fac, să vă atrag atenția asupra textului scris care v-a fost uh, distribuit înainte și care vă dă informații mai uh, detaliate cu privire la comisia pe care o reprezint și la tema pe care o abordez. S-a spus înainte că Comisia Europeană Internațională a Statului Civil se bazează pe de o parte de, pe uh, recunoașterea situațiilor create în străinătate sau pe recunoașterea statutului stării civile. Acestea se bazează mai ales primele pe schimbul de informații între autorități și predarea de documente, transmiterea de documente care au fost întocmite în străinătate. Voi vorbi de acest ultim aspect. Într-adevăr, unei persoane nu-i pasă, de fapt, dacă legile sunt aceleași între, în statele membre, pentru că ceea ce contează este că dacă este, dacă trăiește în străinătate să, și îi se cere un extras din starea civilă, ca acesta să poată să primească acest extras din partea autorităților din statul său de origine și ca acest document să fie acceptat fără probleme în statul de reședință. Deci, dacă o persoană călătorește, uh, actele stării civile și deciziile aferente ar trebuie să circule și ele cu el. Domnule președinte, ați spus în introducerea dumneavoastră că acest drept de circulație nu trebuie să fie neapărat o, doar o afirmație, în cazul, adică o retorică, în cazul comisiei noastre nu este doar retorică, pentru că Comisia Internațională pentru Starea Civilă deja de 60 de ani aplică aceste principii în mod concret. Pentru a facilita circulația internațională a documentelor în domeniul stării civile și înțelegerea acestora în străinătate, Comisia noastră are acces la mai multe convenții internaționale care uniformizează practicile și care sunt uh, multilingve. Însă, în orice caz, și acesta este un lucru foarte important, aceste documente nu trebuie să mai fie traduse sau legalizate sau nu trebuie să mai fie supuse altor formalități, ci sunt acceptate în străinătate cu uh, forța juridică aferentă. Formularele multilingve sunt prezentate în documentul scris la anexa 4, în documente pe care vi le-am prezentat. Vedeți mai multe formule multilingve care permit printr-un sistem pretradus, preimprimat și numerotat pe față și pe spate să se descifreze practic actele de stare civilă din alt stat membru. Când țări au, au intervenit prea multe limbi străine, comisia noastră a intervenit cu un nou sistem pentru ca să înlocuiască sistemul multilingv printr-unul de codare. În cazul unui document scris, există specimene în mai multe sta- din mai multe state membre pentru a vedea cum se aplică uniform um, formularele pe care le avem noi și aceste formulare sunt apoi uh, folosite la nivel internațional. Modelele cele mai importante sunt cele pe care le-a menționat și domnul profesor Lagarde, de exemplu Convenția numărul 16, care a fost uh, semnată la Viena în 1900 76 și care este în vigoare în 20 de state la ora actuală. Convenția numărul 16 stabilește modele internaționale și extrase de acte de certificate de naștere și certificate de căsătorie și de deces. Am putea de asemenea să vorbim despre modelul multilingv al uh, certificatului de capacitate matrimonială din Convenția numărul 20, care a fost semnat în 1980 și care permite facilitarea unei căsătorii în străinătate și recunoașterea acesteia. Convenția aceasta există din 1980, după cum spuneam, și acest certificat se întocmește acum în 10 state membre. Activități de revizuire a, formularelor și a vocabularelor din aceste anexe există în momentul de față pentru ca să se țină cont de schimbarea legislației naționale care a introdus, de exemplu, căsătoria persoanelor de același sex uh, în legislația sa lor. În această listă de exemple, trebuie să subliniem și Convenția 17 din 15 septembrie 1977, care vorbește de dispensarea de la legalizarea anumitor, deci exceptarea de la legalizarea obligatorie a unor documente. Acesta este o convenție mai generală, pentru că ea prevede deci exceptarea de la legalizare pentru toate actele și documentele care țin de starea civilă, de capacitatea sau starea uh, familială a acelei persoane, naționalitate, domiciliu sau reședință, dar și, și citez în continuare articolul respectiv din convenție, dar și toate actele sau documentele care au fost produse pentru celebrarea unei căsătorii sau pentru stabilirea unei stări civile. Astfel, Convenția are un mecanism de control automat care permite o verificare a acestui document de către autoritatea care l-a um, întocmit, tot de asemenea prin intermediul unui formular multilingv. Iată deci, în ceea ce privește exceptările de la legalizare, am spus care sunt cazurile, acum ajung la punctul al doilea care se referă la platforma electronică. Acest proiect a dus la mai multe discuții, dintre care unul pe chestiuni pe teme financiare, care a fost uh, discutat foarte mult. Acest proiect este foarte ambițios și dorește să folosească noile tehnologii pentru circularea documentelor în domeniul stării civile. Este însă un proces care se care continuă activitatea logică a comisiei noastre, activitatea curentă și care facilitează viața cetățenilor și a familiilor din Europa și dincolo de aceste granițe. Însă, S-a început prin crearea unei platforme pentru schimburi de informații pe um, aceste teme la sfârșitul lui 2008, când s-a hotărât stabilirea unui prototip pentru testarea fezabilității a acestui proiect teoretic. Prototipul respectiv a fost uh, lansat cu succes în martie 2009. Între timp, procesul comisiei noastre a obținut o cofinanțare din partea Comisiei Europene în cadrul uh, propunerii programului Justiție Civilă, proiecte transnaționale. Inițial a fost prevăzut acest instrument ca un instrument de comunicare care să înlocuiască poșta printr-o cale mai rapidă care să folosească noile tehnologii. Însă această platformă de schimb electronic de informații s-a dezvoltat și pentru dezbaterile care au avut loc. După o primă etapă inițială de dezvoltare și evoluție, folosirea acestei platforme pentru transmiterea documentelor anexate Convenției Comisiei noastre, în care face parte, din care face parte Ustat, s-a extins folosirea sa și pentru schimbul de informații care a fost prevăzut în acordul bilateral, dar și pentru schimbul de informații între autoritățile naționale din același stat membru, pentru că acestea să nu mai trebuiască să-și întocmească o platformă proprie, dacă, bineînțeles, nu este cazul deja. Acest sistem a fost conceput pentru ca să poată răspunde la mai multe criterii. Trebuie să fie un sistem simplu, eficient și sigur, iar taxele de acces, de utilizare și de întreținere susținere trebuie să fie minime. Anexa 5 a documentului scris, care v-a fost înmânat, prezintă câteva diapozitive, câteva uh, imagini din uh, acest sistem. Însă o demonstrație mai completă a acestui prototip se poate vedea pe pagina internet a comisiei noastre. Iată câteva caracteristici ale sistemului este o soluție foarte flexibilă care permite ofițerilor de stare civilă să folosească această platformă, indiferent care este stadiul de informare în țara lor, respectând în același timp securitatea transmisiilor. Accesul la această platformă necesită o conexiune internet și nu mai, nimic mai mult, un uh, sistem de navigare și un, și un sistem Acrobat Reader. Există și semnături digitale posibile din partea autorității de certificare care poate să varieze. Pentru ca acest sistem să poată fi utilizat simplu și interactiv. Procedura de trimitere și primire a mesajelor este similară cu cea a mesajelor um, pe care de obicei orice utilizator le cunoaște, um, adică formatul de mesaje pe care le cunoaște orice utilizator. Mesajele sunt criptate de către expeditor, dar nu pot fi decriptate decât de către destinatar în momentul în care acesta își primește mesajul pe platforma respectivă. Trimiterea, de asemenea, poate fi uh, acompaniată de un text liber, un text care poate să ofere în același timp informații complementare. Formularele multilingve care sunt anexate Convenției uh, Comisiei noastre, pe care utilizatorii de obicei uh, le folosesc pe hârtie, sunt și în PDF și în XML. Și de aceea cetățenii pot să folosească aceste sisteme care sunt și actualizate în mod periodic. În concluzie, lipsa nevoii de traducere și de legalizare fac ca aceste documente ale comisiei noastre să fie, un atu, să fie foarte simple și aceasta este un atu extraordinar, o put, punct foarte al comisiei noastre. Aceasta este apreciat de către administrațiile naționale, dar cât și de către cetățeni în viața lor de zi cu zi și în relațiile cu autoritățile de stare civile. Aceste documente accelerează procesul, procesul uh, în curs și nu mai uh, fac ca cetățenii să nu mai trebuiască să aștepte pentru ca să justifice, de exemplu, starea civilă prin prezentarea documentelor naționale la autoritățile din alt stat. Este clar, că posibilitatea de schimb electronic între documentele, cu documentele stării civile va îmbunătăți folosirea acestor acte și că Noile tehnologii vor facilita viața autorităților din statele membre. Aceasta va accelera schimbul de informații cu autoritățile naționale și străine și va facilita în același timp și va accelera și demersurile utilizatorilor. În același timp, această platformă va garanta circularea documentelor în domeniul stării civile într-o manieră mai sigură, reducând și combatând în același timp și riscul de fraudă a acestor documente și în folosirea lor, care în continuare este în creștere. Mai sunt multe de făcut pentru ca acest proiect să fie mai operațional. Echipa noastră este foarte motivată, dar susținerea unor autorități naționale din partea uh, statelor membre este foarte importantă, având în vedere că și dezvoltarea tehnică este un element cheie și fiind dat că este nevoie și de o creare a condițiilor cadru legale. În final, mi se pare important să spunem că convențiile de care am vorbit sunt instrumente deschise și că orice stat membru poate chiar dacă nu este membru în această comisie, să adere la comisie și deci să acceseze această platformă de schimb electronic. Iată, domnule președinte, cam atât am vrut să vă prezint. Vă mulțumesc! Multe grație! Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chantal Nast. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei Europene, doamnei Sala Sast, Sastamoinen din cadrul Unității Judiciară de Cooperare în materie civilă și anume titlul intervenției sale, Cartea Verde a Comisiei cu privire la starea civilă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, deputații ai Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici și să vă prezint uh, Cartea Verde a Comisiei cu privire la libera circulație și recunoaștere a documentelor de stare civilă. Această carte verde urmează să fie adoptată în viitorul apropiat, în decembrie. Așadar, Vă vorbesc pe baza ideilor actuale care vor fi confirmate, desigur, prin adoptarea acestui document. Sunt ultimul vorbitor de astăzi, deci ar putea să repet anumite lucruri uh, deja menționate în cursul acestei zi interesante. Prezentarea mea se structurează în două părți. Mai întâi mă voi referi la situația actuală, iar apoi vă voi prezenta conținutul viitoarei consultări publice. În primul rând, de ce Comisia ia măsuri prin lansarea consultărilor pentru a promova libera circulație a documentelor și recunoașterea acestor documente de stare civilă. Eu cred că motivul a reieșit clar din uh, conferința de astăzi. Mobilitatea cetățenilor europeni este o realitate concretă astăzi și este un drept cetățenesc și este de asemenea testat de cele 12 milioane de cetățeni care studiază, muncesc și trăiesc într-o altă țară decât uh, statul lor de origine. Cu toate acestea, acești cetățeni se confruntă în viața lor zilnică cu anumite obstacole în ceea ce privește aceste documente de stare civile. atunci când își exercită drepturile civile. Acest lucru a fost evidențiat în raportul Comisiei pentru 2010 cu privire la cetățenia uh, Uniunii. A fost de asemenea confirmat de rezultatele Eurobarometrului cu privire la justiția civilă publicat în uh, octombrie 2010. Conform rezultatelor, uh, trei sferturi din cetățenii europeni sunt în favoarea unor măsuri care să faciliteze circulația documentelor publice între statele membre. Comisia a mandatat uh, deja anterior uh, două studii pentru a stabili care sunt uh, dificultățile cu care se confruntă cetățenii în materie. Unul vizează legalizarea documentelor publice și al doilea vizează recunoașterea documentelor de stare civilă. Ambele pot fi consultate pe site-ul Comisiei. una din sursele acestei situații dificile cu care se pot confrunta cetățenii este că doc documentele uh, respective, aceste documente publice care pot fi administrative sau uh, notariale, de stare civilă, decizie judiciară, etc., Um, implică anumite drepturi sau obligații. Cetățenii se confruntă cu dificultăți pentru că aceste documente nu sunt întotdeauna acceptate de autoritățile statelor membre fără îndeplinirea unor autorități, um, unor uh, măsuri administrative, precum legalizarea sau prezentarea unei apostile. În astfel de situații, cetățenii întreabă concret care sunt autoritățile competente cărora mă pot adresa pentru legalizare? Trebuie să mă duc acolo personal? Cât mă va costa? Aceste formalități uh, se vor efectua într-o limită de timp uh, rezonabilă, uh, pentru că am nevoie de documente mâine, va fi nevoie și de traducere. Pot fi întrebări minore, dar sunt surse constante de frustrare și iritare pentru cetățeni. Și cetățenii nu se adresează instanțelor cu aceste întrebări, dar aceste frustrări și iritări uh, nu uh, se potrivesc obiectivului pe care ni l-am stabilit de a crea o uniune a cetățenilor. <clears throat> Un alt aspect se referă la recunoașterea efectelor și a conținutului acestor documente. E vorba de documente pe care autoritățile statelor membre notează principalele evenimente privitoare la starea civilă, nașterea, căsătoria, decesul și după cum am auzit, aceste documente nu produc neapărat uh, direct și nemijlocit efecte în alt stat membru. Ele se supun uh, dreptului privat internațional, dreptului uh, procedural, care poate fi diferit. De exemplu, un drept de paternitate stabilit într-un stat membru, dovedit printr-un document, nu trebuie neapărat recunoscut de alt stat membru datorită diferențelor dintre regulile aplicabile la nivel național. Așadar, pentru a face față acestor dificultăți pentru a le depăși și pentru a consolida și în practică drepturile cetățenilor europeni, lansăm acum această consultare publică prin intermediul cărții verzi. Și ne bazăm pe două pe două uh, deziterate, libera circulație a documentelor publice și recunoașterea acestora. Cele două aspecte sunt acoperite pentru că pe termen mai lung, așa cum se specifică în planul de acțiune de la Stockholm, Comisiei îi se solicită să prezinte două propuneri legislative în cursul perioadei programului de la Stockholm și acestea se referă la libera circulație a documentelor cu Uh, exceptarea de la nevoia de a le aplica apostilă și, uh, în al doilea rând, recunoașterea acestora directă. Așadar, două propuneri uh, diferite, consultarea publică referindu-se la ambele. Va fi un accent mai mare pe prima chestiune, libera circulație a documentelor publice. Este un document care stabilește că este nevoie de anumite documente pe care cetățeanul trebuie să le prezinte autorităților. Deseori autoritățile necesită o validare prin procesul de legalizare sau prin apostilă. Iar obiectivul este, desigur, de a da autenticitate documentului, atât din punct de vedere formal cât și al conținutului, pentru a preveni astfel posibile fraude. După acest tip de legalizare și apostilare, documentul poate fi prezentat în alt stat membru. Cu toate acestea, formalitățile din practică sunt o povară pentru cetățeni, pentru că necesită timp și bani. Aflându-ne într-o Uniune Europeană cu o încredere în creștere în ceea ce privește uh, justiția, ne întrebăm acum dacă nu este momentul să facem încă un pas și să trecem la eliminarea necesității de apostilare pentru documentele publice. Se poate pune un accent sporit asupra cooperării administrative între autoritățile statelor membre pentru a putea contacta astfel autoritatea emitentă atunci când există dubii. Chestiunea traducerilor. Pentru a reduce costurile implicate, avem în vedere formulare standardizate și am ascultat și din partea altor vorbitori uh, că au existat demersuri în acest sens. În ceea ce privește recunoașterea reciprocă a documentelor de stare civilă, și acest este important într-un context transfrontalier. Pentru că trebuie să existe certitudine juridică dacă un document de stare civilă dintr-un stat emis într-un stat membru va fi recunoscut în altul. Astăzi există doar un singur aspect de stare civilă care este recunoscut automat și anume acela al divorțului, dacă acesta a avut loc în cadrul sferei de aplicare a regulamentului Bruxelles 2 bis. Acesta este evenimentul de stare civilă recunoscut reciproc în Uniunea Europeană. Așadar, punem întrebarea dacă ar exista și alte evenimente de stare civilă care ar trebui să beneficieze de liberă uh, circulație. De exemplu, afiliere sau uh, dreptul în ceea ce privește numele. Sistemele de drept ale statelor membre sunt influențate de factori lingvistici, istorici, culturali, uh, etc. Și care fapt ca, uh, duc ca Uh, dreptul care guvernează numele persoanelor să fie corespunzător acestor uh, specificități. Asta însă nu trebuie să facă ca acest uh, nume să nu fie recunoscut în alt stat membru. Pentru că o persoană ar trebui să-și poată păstra identitatea. Din câte am auzit, S-au făcut foarte multe demersuri uh, internaționale în ceea ce privește recunoașterea documentelor de stare civile și există și convenții internaționale, însă nu toate statele membre au aderat la toate aceste convenții. Dar Uniunea Uniunea, desigur, dorește să profite Uh, de pe urma experienței acestei comisii internaționale pentru starea civilă și ne interesează uh, programul lor uh, pilot și transmiterea electronică a documentelor de stare civilă. Așadar, încercăm să vedem care sunt modalitățile de rezolvare a problemelor cetățenilor legate de recunoașterea documentelor de stare civilă. Este întrebarea formulată și în Cartea Verde a Comisiei. La Comisie ne aflăm la începutul acestui proces. Ne interesează toate opiniile factorilor implicați și am apreciat foarte mult răspunsul dumneavoastră la consultarea care se va desfășura începând din decembrie și până în luna aprilie anului viitor. În final, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru organizarea acestei zile interesante. Ne-a oferit posibilitatea să uh, preluăm multe idei interesante și în materie de stare civilă. Grazie. <clears throat> Mulțumesc reprezentantei Comisiei. în special uh, pentru comunicarea pe care ne-a făcut în ceea ce privește consultarea publică. Mai avem acum puțin timp pentru dezbatere. Mi s-a spus că există solicitări de intervenție și din partea deputaților parlamentelor naționale, dar desigur au dreptul să intervină și deputații Parlamentului European. Așadar, întreb cine dorește să ia cuvântul. Da. <laughs> Nu vorbesc în calitate de deputat european, ci în funcția mea de notar german. Vreau să vă raportez despre um, dificultățile la recunoașterea documentelor de stare civilă, care câteodată au dificultăți, persoane care au dificultăți chiar să încheie un contract, fie că e vorba de o uh, Uh, de diferite tipuri de contract, însă se pleacă de la premiza că starea civilă, demonstrarea stării civile este un lucru extrem de complicat. Este foarte păcat că este așa, mai ales atunci când recunoașterea și dovedirea acestei stări civile nu nici măcar nu poate să fie făcută din moment ce nu se acceptă documentul în forma sa ca atare, Germania având proceduri foarte lungi, form, de uh, administrative și câteodată chiar un, tratat, un contract rămâne nevalabil timp de ani de zile, nu este încă valabil pentru că tocmai nu s-au recunoscut aceste acte. Când e vorba de SUA sau de Canada sau de străinătatea îndepărtată, în care avem foarte multe contracte cu care mulți cetățeni germani au afaceri, uh, când lipsește un document uh, de stare civilă, câteodată trebuie așteptat foarte mult. Salut de aceea foarte călduros această inițiativă. Trebuie să vă spun că nu cunoșteam această comisie internațională pentru statul starea civilă și mă voi ocupa de informații pe tema acesteia și mă voi uh, încerca să mă informez mai bine și de asemenea în calitate de deputat european vom încerca să uh, transmite această informație și diferiților, uh, diferitelor birouri de avocați sau asociații cu care conlucrăm pentru ca să se miște lucrurile în această direcție. Cred că pentru cetățeni va fi o ușurare să poată avea acest instrument în viața lor cotidiană și, într-adevăr, să poată să ducă la bun sfârșit procedurile mai repede. După cum ziceam, când e vorba de străinătatea extraeuropeană, mi s-ar părea bine dacă am avea și acolo un acord prin care țări ca Israelul, Canada, SUA, se poate și, sau Australia, se poate și ele să fie cooptate în astfel de proceduri, pentru că acestea sunt țările cu care avem cele mai multe relații. Ar fi bine ca ele să fie incluse pentru ca, de exemplu, contractele să poată fi încheiate mai ușor. Mulțumesc! Grazie, grazie de intervenție. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Și noi avem în Olanda o comisie națională pentru starea civilă care ne oferă consultanță pe aceste teme. Mă întreb dacă comisia ar dori să ia contact cu această instituție. Dorește Comisia să răspundă? Prego. Prego, Vă rog. Doamna Nast. Da, aș vrea să-i răspund doamnei deputat că, într-adevăr, comisia noastră lucrează într-un fel oarecum special, pentru că atunci când un stat devine membru în această comisie, noi organizăm o secție națională, deci un grup de persoane care sunt persoanele cele mai competente în acel domeniu și pe care comisia noastră le contactează. Avem reprezentanți din ministere, reprezentanți în Ministerul de Interne sau al Justiției, care sunt de obicei ministerele care sunt uh, care, cele care se ocupă cu starea civilă și reprezentantul ministerelor uh, afacerilor externe. Comisia noastră și secția națională a um, comisiei noastre naționale intră în contact pe, cu uh, comisia noastră, iar foarte mulți membri din această comisie au fost sau sunt membri din secția națională a uh, comisiei noastre la nivel internațional. Grazie, vede che le cose sono... Prego. Mulțumesc. Da, vă rog vreau să vă spun că este o onoare pentru mine să pot participa la această dezbatere. Președintele nostru este un reprezentant cunoscut al Republicii Italiene. Domnule președinte, suntem mândri că dumneavoastră prezidați această dezbatere. În ceea ce privește circulația documentelor, bineînțeles că sunt multe probleme care rămân de rezolvat, pentru că documentele publice care circulă în Uniunea Europeană trebuie să fie obiectul unei evaluări. Care este valoarea lor de probă, valoarea probatorie a acestora? Trebuie să nu existe niciun dubiu. În Uniunea Europeană va trebui să avem o procedură sau să punem în aplicare anumite condiții, astfel încât documentele care sunt uh, certificate și care circulă în Uniunea Europeană să fie într-adevăr material de probă, să fie, să fie considerate valide în toate statele membre, dar pentru aceasta trebuie mai întâi să se demonstreze că aceste documente au fost bine completate și transmise de către autoritățile competente din statele membre. Este un subiect foarte important, cred eu. Vă mulțumesc pentru această contribuție și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus la început. Mai văd pe cineva care dorește să ia cuvântul. Thank you so much for very interesting and... Vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuțiile acestea atât de informative și interesante. Au fost foarte valoroase. Am o întrebare privind documentele de stare civilă. Aceste lucruri se aplică și documentelor de căsătorie, întrucât și acestea sunt documente de stare civilă. Și ce se întâmplă dacă un cuplu de același sex se căsătorește și dorește recunoașterea certificatului de căsătorie într-un stat me- membru unde termenul uh, legat de căsătorie, termenul căsătorie se limitează la căsătoria între bărbați și femeie. Și ce se întâmplă cu uh, articolul 81 din tratat? qui alla mia destra c'è qualcuno che forse è in grado... La dreapta mea s-ar putea să existe cineva în măsură să răspundă. Aveți cuvântul. La mais en tous les cas, j'ai compris... Nu sunt cu totul convinsă că am înțeles întrebarea, dar, în orice caz, am înțeles ultimul punct alte documente care țin cont de faptul că există diferențe lingvistice în cazul uh, căsătorilor între persoane de același sex. Am, uh, m-am referit parțial la această chestiune, deoarece n-am avut timp să intru în detaliu. Noi încercăm să actualizăm documentele pe care le-am uh, folosit de 30 de ani încoace pentru a ține cont de schimbările uh, intervenite în vocabular, deoarece și de schimbările din uh, legislațiile naționale, pentru a putea să acoperim și parteneriatele și căsătorile între persoane de același sex. Nu este foarte simplu, ca să fiu sinceră. Există probleme de terminologie și e foarte greu să găsim termeni neutri în toate limbile, deoarece unele Eh, în unele limbi eh, trebuie menționat clar dacă este vorba de bărbat sau femeie. Există și o dificultate politică, deoarece în unele state asemenea căsătorii și parteneriate nu sunt recunoscute și nu vor să discute pe această temă și nici să include în, în vocabular acești noi termeni. Am lucrat pe această chestiune mai mult timp, poate prea mult, dar se pare că țările care au fost cele mai reticente să folosească alți termeni decât cei pe care i-au folosit inițial, adică reticente în folosirea termenilor uh, neutri din punctul, punct de vedere al genului. Uh, uh, Cum, în ceea ce privește eligibilitatea pentru căsătorie, Uh, precum și pentru certificatele de deces, uh, țările cele mai uh, dispuse să își mențină vechiul vocabular, soț, soție, tată, mamă, mamă. Acesta era vocabularul folosit acum 30-40 de ani și oamenii, oamenii de atunci nu și-au imaginat că va fi nevoie cândva de un limbaj neutru din punct de vedere punctul de vedere al genului. Poate că ar trebui să se bifeze căsuțe, casete pentru a indica apartenența sexuală, dar am, am găsit o soluție neutră care trebuie încă aprobată de statele membre. Dar e nevoie de o nouă convenție și să ne asigurăm că aceste convenții sunt ratificate de parlamentele naționale. După discuții îndelungate, am găsit uh, soluții, dar va fi nevoie de ratificări. Însă Comisia noastră este dezavantajată față de Uniunea Europeană pentru că trebuie să așteptăm ratificările de către statele membre pentru a putea acționa, aceasta și în problema numelor, de exemplu, numele de familie, pe care le-au menționat mai multe persoane în această reuniune și doamna Sasta Moinen înainte. Aceasta este o problemă foarte mare în Europa. Există o convenție în care nu am putut să ajungem atât de departe cum am fi dorit în Secretariatul General, pentru că am fost confruntați cu reticențe din partea statelor membre. Între timp, Convenția de recunoaștere a numelor și-a cam pierdut pierdut uh, competența pentru că a existat uh, hotărârea Gronkin Pol și Garcia Velo și avem însă totuși o convenție în acest sens și domnul Lagarde a spus-o înainte și anume convenția cu privire la recunoașterea concubinajului. Aceasta nu a fost prea simplu de obținut, dar a fost încheiat, s-a încheiat până la urmă doar un stat a semnat aceasta și al doilea stat a ratificat-o. Singurul stat care a ratificat este Spania, a doua țară este Portugalia, care în momentul de față doar a semnat-o. Deci problema este mai ales aici, nu putem să avem o directivă care să se impună automat statelor membre. Mulțumesc! May I Aș dori să adaug din partea Comisiei Europene, înțelegând că și nouă ne-a fost adresat uh, uh, întrebarea privind certificatele de căsătorie. Aceste certificate, ca și certificatul de naștere și de deces sau de, de divorț, sunt uh, documente publice. Aș dori să clarific faptul că uh, și căsătoria și uh, legile privind uh, căsătoria fac parte din dreptul familiei și sunt de competența statelor membre. Nu se intenționează ca ele să facă obiectul uh, regulilor comunitare. În prezent nu există uh, prevederi comunitare pe această temă. Uh, directivele privind libera circulație fac referire la recunoașterea acestor documente, ceea ce este relevant în sensul că trebuie recunoscut dreptul de liberă circulație fiind un drept fundamental. Din punctul nostru de vedere, situația actuală este aceasta, iar în viitor toate documentele publice, toate documentele de stare civile, vom, vom vedea mai târziu dacă fac parte din, fac obiectul unor inițiative. Vă mulțumesc. Ci sono altri interventi? Mai sunt și alte intervenții? Nu ci sono. Văd că nu este cazul. Mai întâi de toate, aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la întâlnirea noastră. Discuția a arătat că a fost o idee bună să o organizăm în special în ceea ce privește sesiunile precedente, dar și pe o temă ca aceasta, care poate nu are relevanță formală în Uniunea Europeană, dar care este totuși un subiect foarte specific. Așadar, mi se pare că e relevant faptul că problemele unei discipline comune simplificate în materie de drept civil fac parte din arhitectura europeană. Aș dori să mulțumesc uh, celor care au prezentat uh, prezentări și de asemenea și comisiei pentru procedura lansată prin intermediul cărții vers, cea de consultare, și prin care se fac uh, diferite propuneri de eliminare, etc., a unor formalități. <clears throat> și sper că aceasta va prefigura și o altă inițiativă, poate de ordin legislativ a Comisiei. Așadar, cred că se poate spune chiar a ieșit din discuții că nu putem face <clears throat> pași foarte mari în viitor, încercând să venim cu o singură soluție europeană. Pentru că există o mare heterogenitate între statele membre. Asta pentru că există tradiții diferite și de asemenea există și o competență a statelor naționale în acest domeniu și trebuie respectat principiul subsidiarității. Experiența acestei comisii internaționale cu privire la starea civilă subliniază încă o dată cât de importantă este această temă, pentru că a fost o inițiativă uh, spontană la care au aderat uh, mai multe state, rând pe rând, și faptul că a sporit numărul statelor uh, semnatare arată că este o problemă importantă în Europa. Așadar, aceste chestiuni de stare civilă trebuie să fie puse pe niște baze comune, ceea ce reprezintă o încurajare pentru noi. Apoi mi se pare important că recurgem și la tehnologii moderne. Poate nu toți ne aducem aminte ce documentație greoaie, ce registre, ce arhive existau înainte pentru documentarea acestor evenimente. Diferitele tipuri de registre de stare civilă. Gândiți-vă la anii de la începutul secolului. Oricum, tehnologia modernă reprezintă una dintre bazele societății contemporane și este, dacă doriți, și o bază a mobilității noastre. De aceea, trebuie să acordăm o atenție maximă convențiilor deja elaborate de această Comisie Internațională, pentru că este o muncă importantă cu care noi, europenii, trebuie să ne îmbogățim și să profităm de rezultatele obținute. Și acum, în cadrul programului de la Stockholm, care este o componentă esențială pentru dezvoltarea, dezvoltarea Europei, trebuie să adăugăm și acest aspect al recunoașterii documentelor de stare civilă. Permiteți-mi să evoc o amintire personală. M-am născut în Sardinia, o regiune a Italiei care mult timp a fost dominată de spaniol, iar acum ține de Italia. Aveam o rudă îndepărtată care a cărui nume este de origine spaniolă, Marta del Pilar de Esteruelas y Pasamar y Sabanera. Un nume foarte, foarte lung, umple aproape o pagină. Vă dați seama că probabil în Belgia ar fi dificil să se recunoască un astfel de nume. Totuși, Europa are constă și din aceste diferențe. Sunt lucruri care trebuie respectate și care trebuie să poată fi recunoscute peste tot. Vă mulțumesc!